Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit Reluăm consultările astăzi cu descărcarea de gestiune pentru comisie. Îi spun bun venit uh, comisarului Oettinger, responsabil pentru buget și resurse. Raportorul este colegul Zeller, care își va prezenta raportul și îi dau imediat uh, cuvântul pentru acest scop. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunteți eh, peste limita de viteză permisă acum. Stimate domnule comisar Oettinger, stimați colegi, după o fază lungă de pregătiri, audieri, am audiat eh, comisari, eh, director general și am purtat discuții și cu membrii Parlamentului, reprezentanții Comisiei, am reușit să redactăm uh, proiectul de buget general pe 2015. Îl aveți uh, în mapele dumneavoastră, a fost tradus în toate limbile și simt nevoia acum să mulțumesc celor patru colegi, și anume colegilor Harțun Ehlers, Harț și Ehlers, asistentul meu, domnul Reichel, asistent parlamentar, pentru că numai în echipă am reușit să redactăm raportul spre amănuntele legate de acest raport am mai discutat în Comisia de Control Bugetar. Nu vreau decât să vă subliniez câteva aspecte importante legate de anul 2015 și proiectul de descărcare de gestiune, respectiv raportul aferent. În acest raport uh, închidem socotelile cu trecutul apropiat, analizăm uh, perioada bugetară până din 2015 și rezultatele obținute Ni se oferă câteva cifre, repere, care sunt utile pentru discuțiile actuale, respectiv dezbaterile din viitor. Discuții cu privire la o eficientizare a bugetului Uniunii Europene, pentru că, în principiu, bugetul european uh, este uh, compus din contribuțiile plătitorilor de taxe. Ce am constatat noi în 2015 a fost primul an bugetar uh, din mandatul noii comisii. Au trecut deja 2 ani și jumătate din acest mandat. Este oricum comisia cea nouă care răspunde de această perioadă bugetară. În anii 2015 și cei ce au urmat, am elaborat diferite strategii și obiective, vedem și diferite demersuri care trebuie mai întâi de toate să fie coordonate, sincronizate. Prima afirmație pe care o facem, mai ales când vorbim de revizuirea la mijlocul perioadei a cadrului multianual, Tocmai aici este nevoie de o sincroniza- sincronizare a diferitelor strategii bugetare, strategii europene, proiecte și planificări. Deci avem acest uh, cadru multianual financiar, CFM, care se întinde pe șapte ani, împreună, elaborat împreună cu Comisia, Parlamentul. Avem și un ciclu de planificare. Există strategia EU 2020, dar nu doar aceasta este urmărită, ci și prioritățile stabilite de noua comisie. Practic trebuie să se reacționeze la crize politice și economice, iar 2020 ar fi practic uh, o sincronizare a celor două dimensiuni de planificare strategică. Și trebuie în acest sens să obținut și un grad de flexibilizare. Ar trebui de asemenea să ne gândim dacă se poate pune în aplicare un așa numit rolling budget pe o, plană, pe o perioadă de 5 ani, cum uh, trebuie racordate strategiile la planurile politice, iar statele membre, comisia, sunt uh, solicitate să analizeze promovările sau sprijinul financiar, dar asta și în concordanță cu obiectivele plan, uh, stabilite. S-au uh, acordat și plăți în avans și ele trebuie analizate. Și Eh, practic, eh, trebuie văzut dacă obiectivele stabilite pot fi puse în concordanță cu plățile făcute în avans, efectuate în avans. Un alt punct eh, controversat, vreau să îl denumesc așa, există așa numitele bugete din umbră, cum le spunem noi în germană, și înțelegem prin asta mecanisme financiare care nu sunt finanțate direct de la bugetul UE, de exemplu, facilitatea de stabilizare, există și un mecanism de punere în aplicare, un fond de investiții european, fondul pentru investiții strategice, EFSI și tot felul de mecanisme similare, care nu sunt supuse unui control uh, al Parlamentului direct și doar indirect. Ca măsuri propunem aici uh, reguli financiare mai clare, mai transparente și aici mă refer mai ales la fondurile fiduciare, fondurile de garantare, alte facilități și alte instrumente macrofinanciare. În acest context salut îndeosebi uh, faptul că Uh, comisarul Oettinger și-a dat deja acordul în favoarea corecestor bugete din umbră cu bugetul UE, respectiv integrarea lor în bugetul UE. Ceea ce privește managementul financiar, în 2015 am avut de-a face, de face cu acel fenomen de backlog, practic întârzieri și acumulări de datorii restante, deci plăți din plăți din fosta perioadă bugetară care au afectat uh, bugetul din 2015. Și aici există pericolul uh, care vizează viitoarele politici de coeziune. E vorba de mijloace prevăzute pentru perioada actuală care ajung din nou să se aglomereze cumva la sfârșitul perioadei actuale. Deci, practic, sunt plăți restante care nu au fost efectuate. Și uh, în cazul Cehiei, Poloniei și României uh, au existat astfel de probleme în fondurile structurale. 2015 este deja al Deci Uh, practic, în, uh, la sfârșitul 2016, cel de-al doilea an al perioadei, doar 20% din cheltuielile administrative au fost incluse aici. Deci, practic, în două, până în 2020, întârzierile plăților ar putea fi chiar mai mari decât în fosta perioadă de finanțare. De aceea solicităm Comisiei și mai ales statele, uh, statelor membre să reducă întârzierile, mai ales în ceea ce privește obligativitatea plăților, să existe o flexibilizare, flexibilizare mai mare, să existe și corecturi uh, inteligente. De asemenea, rugăm uh, Comisia să facă prognoze pe termen lung în ceea ce privește cash flow-ul pentru a avea o siguranță mai mare a plăților. Și aici de asemenea, statele membre sunt solicitate să își crească rata de absorpție. La, la sfârșitul 2015, doar 75% din mijloacele financiare uh, au fost uh, absorbite. Doar, prin, doar pentru Italia, doar pe Italia, uh, Italia au revenit 40% din aceste fonduri neutilizate și e vorba de instrumente financiare care trebuie să fie folosite tocmai pentru a îndeplini obiectivele pentru care au fost prevăzute. E vorba de creșterea economică și creșterea um, ocupației, obiective legate de aceste instrumente financiare. Managementul și performanța, Aici vorbim despre consistența datelor, econo- datelor științifice care trebuie îmbunătățită. Credem că Comisia uh, supraevaluează valoarea mecanismelor de prognoză care se referă la corecturile financiare, corectările financiare. Apoi, alte rezultate bugetare, mă refer aici la management. Propunem ca toate aceste linii să fie acceptate cât mai repede, astfel încât să poată fi uh, folosite în planificarea viitoare. Deci, legătura dintre 2020 și CMF și politicile politice, prioritățile politice ar trebui să fie evidențiate mai bine și ar trebui să fie transmise și mai bine către exterior. Input, output, rezultate și așa mai departe, toate aceste lucruri ar trebui să fie evidențiate mai bine. În ceea ce privește încasările, Comisia este solicitată să se asigure că statele membre uh, declară bine și corect uh, veniturile din uh, taxe vamale. De asemenea, toate datele legate de PIB și așa mai departe. Vrem să menționăm și uh, aspectele din fostul raport de gestiune, de descărcare de gestiune, și apoi se intră în diferitele capitole, creștere și ocupare, coeziune, politica, comunic, politica agrară comună, siguranță și apărare, Europa în lume. Vreau să menționez un capitol anume. Cerem să nu se vorbească la modul general despre anumite capitole ale cheltuielilor care se referă la acest sector. La fel și uh, la, în ceea ce privește rezervele vis-a-vis -vis de aceste planificări Propunem uh, o abordare mai nuanțată, Astfel poți afla care este eficiența instrumentelor. Mă, mă refer, de exemplu, la facilitatea de pacificare în Africa. Uh, e mai bună o abordare nuanțată aici. Deci, raportul îl aveți. Aștept cu nerăbdare discuția ce va urma ci contribuțiile colegilor mei, ale raportorilor din umbră, propuneri de amendamente care vor fi depuse, desigur, într-o prima fază de prezentare, însă m-am bucurat că colegii de la celelalte grupuri politice care sunt coraportori, în principiu au fost de acord și au salutat acest proiect de raport și că n-au existat decât divergențe minore în uh, relația cu Comisia. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Aus eigener Anschauung. Mulțumesc foarte mult. Știu din proprie experiență ce efort solicită redactarea unui asemenea raport. Tocmai de aceea mulțumesc foarte mult pentru menționarea tuturor problemelor din anul bugetar 2015. Dau cuvântul acum domnului comisar Oettinger. Doamnă președintă, Stimate domnule eurodeputațelor, doamnelor și domnilor, după ce am uh, citit acest proiect de raport în ultimele două zile, îmi exprim respectul pentru calitatea um, muncii depuse în redactarea acestui raport. Mulțumesc întregii echipe și um, raportorilor din umbră care au colaborat. Vedem uh, cât de uh, vast este subiectul. Și s-a reflectat și în uh, audierea colegilor comisari și acum iată că sunt fixate concluziile și în scris. Este vorba despre un caracter complex și complicat al bugetului european și al uh, bugetelor suplimentare, complementare. Dacă mă uit la prioritățile menționate de domnul deputat Seller, nu văd nicăieri să existe o situație conflictuală față de poziția uh, Comisiei, pentru că uh, inclusiv propunerile dumneavoastră de îmbunătățire a activității uh, sunt bine primite de noi și suntem de acord cu ele. În proiectul dumneavoastră ați menționat o serie de așteptări Asta înseamnă unele lecții pentru activitatea viitoare a Comisiei, se propun și termene și uh, ne vom strădui să le respectăm și după procedura de descărcare de gestiune pentru că uh, dorim să răspundem la așteptările dumneavoastră concrete. Dați-mi voie să fac câteva observații privind prioritățile menționate de domnul eurodeputat Zeller. Perioada uh, de derulare într-un fel uh, corespunde și mandatului uh, pe care Comisia îl prevede, pentru că Europa 2020 este un, o concepție a Comisiei Barroso II, iar actuala comisie de asemenea a stabilit 10 priorități pentru această perioadă. Dar ne, ne întrebăm cât va trebui să dureze următorul cadru financiar multianual pentru că uh, va fi un start pe 1 ianuarie 2021, dar uh, ne întrebăm să uh, elaborăm un cadru financiar multianual pentru o perioadă de 5 ani sau pe o perioadă de 7 ani. Eu, și în comisie există argumente uh, pentru uh, uh, scurt limitarea perioadei la 5 ani. Trebuie să ne gândim uh, la uh, contextul creat de Brexit și de posibilele transformări instituționale. Deci uh, vom avea un schimb de vederi cu deputații înainte de a ne definitiva opinia noastră. După aceea, problemele legate de flexibilitate, pentru că trebuie să existe o claritate bugetară nu de la 1 uh, ianuarie până la 31 decembrie ale uh, anului respectiv uh, trebuie să fie totul bătut în cuie. Um, dar nici nu trebuie să tulburăm claritatea financiară prin principiul flexibilității. Trebuie să existe și o anumită posibilitate de transferare de bani. Uh, din acest punct de vedere, flexibilitatea ar putea fi binevenită. Dar uh, nu trebuie să exagerăm, nu ar fi nici în interesul Parlamentului și al competenței dumneavoastră de control. Europa 2020 și Comisia Europeană sunt programe diferite, dar nu sunt uh, Uh, într-o poziție conflictuală. Pentru că în cele 10 puncte ale comisiei elaborate uh, de Jean-Claude Juncker uh, sunt obiective care se regăsesc și în strategia 2020. Există și unele noi abordări, dar baza obiectivele principale, competitivitate, solidaritate, combaterea șomajului, apropierea între regiuni sunt obiective comune. Ați vorbit despre bugetele din umbră. Nu am nicio problemă legată de acest concept. Dar eu spun și bugete complementare pentru acest concept și mi se pare a fi o soluție mai potrivită bugete uh, din umbră se bazează și pe um, unele uh, datorii um, și uh, se uh, încearcă de către unele guverne ca prin îndatorare să se completeze bugetul uh, pentru atingerea unor obiective. Eu aș uh, dori ca Europa să se bazeze pe o politică bugetară care să fie cât de cât armonizată și să se bazeze pe bani existenți, nu pe um, datorii. După aceea, dacă ne gândim uh, la uh, cheltuielile uh, pe care ni le-am asumat, putem să spunem că deficitul prevăzut este destul de restrictiv, dar trebuie să respectăm un cadru financiar multianual în perioada ultimilor ani și eu cred că și în prezent și în următorii ani în fața noastră se vor afla provocări noi. Întregul complex tematic, migrația, um, asistență de administrare uh, a unor țări uh, aflate în dificultăți, Grecia, Bulgaria, Spania, um, um, asistență pentru dezvoltare în regiunile eh, vecine eh, pentru a eh, facilita integrarea migranților. Deci în acest complex pe care l-am descris deschide o nouă sarcină în Europa și în următorii ani bugetari 2018, dar și în anii 2020, 2021 eh, vor fi o prioritate. Și bineînțeles că îndeplinirea acestor obligații va duce la cheltuieli eh, la nivelul eh, unor miliarde și probabil că tendința va fi de creștere a cheltuielilor din acest punct de vedere. Deci trebuie să avem în vedere din acest punct de vedere și un deficit de 2% eh, sau mai mult, pentru că eh, va trebui până la urmă să finanțăm și programele pe termen lung, să ne gândim la fondul de coeziune, la politicile agrare pentru că și în Uniunea Europeană, la modul general, nu ne dorim să se ajungă la uh, tot felul de uh, diferențieri uh, cu impact negativ între state. S-ar putea întâmpla să ajungem la concluzia că migranții uh, sosiți pe teritoriul european pe an nu sunt uh, tratați uh, în diferitele state um, la fel, unele state au o politică națională mai prietenoasă față de uh, imigranți, altele nu. Deci eu cred că aceste bugete complementare ar putea să egalizeze puțin, să echilibreze situația între state în interiorul Uniunii Europene. Și acorduri ca cel cu Turcia sau alte cheltuieli determinate de fenomenul migrației nu trebuie să fie până la urmă etatizate. Oricum, ele trebuie să fie până la urmă supuse unui control al parlamentelor. Alte instrumente în afara propriului buget sunt planul Juncker, EFSI Va fi nevoie de o evaluare, vom vedea care au fost uh, cheltuielile și beneficiile și uh, vom putea conchide dacă acest instrument s-a dovedit a fi eficient și capabil să atingă obiectivele. După aceea, ați menționat ca o prioritate uh, epuizarea uh, banilor prevăzuți în cadrul financiar multianual, pentru că aici statele membre solicită în Consiliul European o uh, mărire a fondului uh, structural. Noi nu putem uh, să reacționăm decât acolo unde statele membre sau guvernele ne solicită un sprijin administrativ. Atunci putem interveni pentru îmbunătățirea accesării în totalitate a mijloacelor prevăzute. Vedem că există uh, o forță și o competență administrativă foarte diferită calitatea activității administrative între statele membre și regiuni este foarte diferită. Noi ne-am dori până la urmă să încercăm să ajungem la o ajustare, la o egalizare și îmbunătățire a competenței uh, pretutindeni. În acest scop, cu trei ani în urmă, am uh, creat deja un grup de acțiune, un task force specializat. Revenind la instrumentele financiare și la funcția lor de pârghie. avem, uh, am declanșat o raportare consecventă uh, legată de uh, modul în care instrumentele financiare pot funcționa ca o pârghie inclusiv în ce privește fondurile de coeziune, această analiză va fi efectuată. Garantul a fost comisia. În raportul anual managerial analizăm autocritic modul în care acționăm pentru a fi din ce în ce mai transparenți și să optimizăm procesele. Și în procesul de audit intern și în uh, evaluarea uh, propriei activități, încercăm să uh, facem propuneri de optimizare. După aceea, un buget orientat pe rezultate uh, poate fi un nou instrument și noi l-am propus, uh, dorim să acționăm în acest sens. Performanța programelor bugetare pentru noi este foarte importantă și uh, fiecare euro pe care vi-l propunem și pe care dumneavoastră îl acceptați și îl cheltuiți trebuie să aducă o valoare adăugată pentru un program european. Eu respect principiul subsidiarității, dar cred că există un număr mare de sarcini care pe plan european pot fi realizate mai eficient. Deci, pentru următorul cadru financiar, doresc să pun accentul pe această valoare adăugată și să-mi asum obligația ca pretutindeni acolo unde propunem noi programe, noi sarcini, ele să fie coordonate pe plan european, să analizăm valoarea adăugată pentru statele membre care au accesat acești bani. Erorile și rata erorilor. În anul 2015 și Curtea de Conturi a avut o evaluare pozitivă, este vorba de o rata erorilor de 3,8%. Noi în continuare dorim ca această rată erorilor să scadă. Noi sperăm că raportul care uh, astăzi uh, uh urmează să fie adoptat după ce au existat consultări intense legate de cauzele erorilor um, uh, va putea să va fie supus atenției în curând. Este clar că nu avem nevoie de mai mult control, ci de un control uh, mai bun din punct de vedere calitativ. Deci ar trebui să îmbunătățim calitatea ă, fiecărui audit, dar nu să mărim numărul auditărilor. Pentru că ar trebui să evităm ă, dublarea controalelor. Și pentru că multe programe din ă, bugetul european sunt finanțate pe mai mulți ani, este important ca uh, să nu uh, uh, urmărim doar rata erorilor pe fiecare an, ci până la urmă riscul de eroare la finalizarea programului, astfel încât să încercăm să diminuăm erorile în anii următori iar uh, la programele uh, care se întind pe mai mulți ani, rata erorilor este de 0,8 până la 3,8 și din acest punct de vedere suntem pe calea cea bună. Un efect uh, care poate fi negativ e, um, um, pentru că are și unele riscuri, este legat de simplificare. Iar noi, uh, prin uh, reformarea regulamentului bugetar, va trebui să uh, facem analize aprofundate, pentru că în legătură cu multe programe există posibilitatea unei simplificări, dar simplificările exagerate pot să ducă la abuzuri. Noi trebuie totuși să respect, putem respecta prevederile regulamentare. Domnule Seller, doamnelor și domnilor, acest raport are o abordare foarte constructivă. Vă mulțumesc și pentru faptul că ne creditați și pe viitor. Vom lua în serios uh, solicitările dumneavoastră și um, către finele anului vom avea ocazia să mai discutăm despre rezultate. Președinta, vă mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră astăzi în ședință. Viața noastră este uh, concretă. Vă mulțumim pentru promisiunile făcute, sperăm că să eh, se îndeplinească, pentru că noi trebuie să ne dorim eh, o îmbunătățire a implementării eh, bugetare. Apar de fiecare dată probleme noi și câteodată am impresia că nu vom reuși niciodată să înlăturăm toate dificultățile. Domnul Ștas are cuvântul. uh met eh, raporteur Zeller. Nu ne-am întâlnit cu... De laatste vergadering in Straatsburg, uh, toen we al kennis... Eh, Mulțumesc la ultima ședință de la Strasburg. Uh, cunoșteam deja conținutul acestui text și găsesc că acest proiect este un document foarte binevenit, foarte cuprinzător, conține tot ceea ce este important și din punctul meu de vedere. Am luat notă și de spusele domnului comisar Oettinger și Doresc să mulțumesc domnului comisar Oettinger și pentru comentariile dumneavoastră. Îmi cer scuze că trebuie să stau cu spatele la dumneavoastră, dar așa mă obligă aranjamentul din această sală. Ceea ce doresc să uh, spun în numele grupului meu politic uh, este legat de un punct uh, asupra căruia eu, uh, noi ne dorim un accent mai mare. Curtea de conturi de uh, mulți ani atrage atenția asupra faptului că uh, administrarea uh, comună a creditelor și e vorba de peste 80% uh, din bugetul european care este astfel administrat, poate să ducă la erori care țin de răspunderea Comisiei, dar în unele cazuri și de statele membre. De ani de zile, Curtea de Conturi spune că statele membre uh, știau în multe cazuri că anumite plăți uh, nu au fost efectuate respectând regulamentul sau uh, că nici măcar nu ar fi trebuit să fie efectuate. Mie mi se pare că este o constatare importantă, mai ales pentru noi, membrii ai Comisiei de Control Bugetar. Și încă înainte ca ă, să primim aceste concluzii din partea Curții de Conturi, noi la ă, anterioare descărcări de gestiune ne-am pus întrebarea cum putem să responsabilizăm mai mult statele membre în această sarcină ă, de administrare comună a banilor. Un fost coleg din partea liberalilor, uh, când a avut uh, de redactat un raport de descărcare de gestiune, uh, a a ajuns la o recomandare din partea Comisiei de Control Bugetar de a obliga ministrii competenți în fiecare an să dea o declarație asiguratorie că plățile au fost efectuate conform regulamentului, că au fost efectuate controle și, în primul rând, trebuiau să... Noi am creat uh, instrumentele necesare pentru efectuarea acestui control. Auditorii ar fi trebuit, deci, să efectueze Uh, aceste controle. Iar prin declarația de asigurare ministerială uh, trebuia să uh, ni se confirme că și guvernele naționale și-au îndeplinit sarcinile. Există și în diversele mari corporații asemenea declarații de asigurare. Deci, trebuie, chiar dacă există uh, câteodată um, motive uh, să nu fie efectuate asemenea declarații Ehm, s-ar putea ca în eh, Spania, în care există și regiuni autonome, ministrul de finanțe să spună că nu poate să dea asemenea declarații pe toate regiunile. Și în Belgia există cele trei comunități, cele trei regiuni. Germania are o ehm, structură de stat federal, deci nu eh, se poate ca ministrul federal să dea asemenea asigurări pentru eh, modul în care a operat fiecare land. Dar Um, dincolo de aceste probleme, uh, eu cred că nu trebuie să ajungem ca la Curtea Europeană de Justiție să um, înaintăm acțiuni îndreptate împotriva unui stat pentru că nu a acționat corespunzător. Noi știm că acum există un asemenea proces uh, în legătură cu Flandra dar doar Danemarca, Suedia, Regatul Unit și încă un stat european uh, au uh, respectat cel puțin parțial această cerință. În rest, uh, nu am avut reacția dorită din partea statelor membre. De aceea ă, trebuie să folosim acum acest moment de descărcare de gestiune pentru a ă, reveni cu solicitarea noastră. Aș mai avea și ă, câteva întrebări. Domnului comisar, cunoaște această problematică? Ar fi prima întrebare. Și cea de-a doua, ce metodologie ar dezvolta Comisia sau uh, există deja pentru a responsabiliza mai mult statele membre și să le determine ca în acele cazuri în care aveau cunoștință de nereguli legate de plățile efectuate uh, să uh, poată fi trase la răspundere pentru că, până la urmă, statele membre vor trebui să-și asume o mai mare responsabilitate. Știu că uh, și Consiliul Ministerial are uh, o mai mare responsabilitate, dar Comisia, până la urmă, uh, are răspunderi legate de administrarea corectă a bugetului și de combatere a fraudelor. Poate că Domnul comisar poate să uh, ne facă unele sugestii, să ne răspundă, să ne uh, dea idei în legătură cu posibile amendamente pe care am putea să le mai înaintăm în cadrul acestei proceduri de descărcare de gestiune. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender. Sí, gracias, señora presidenta. Es decir... Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Vorbesc în numele colegului meu, domnul Liberațchi, care este la un vot important în Comisia uh, TRAN, care se suprapune, din păcate, cu întâlnirea noastră. Speram să fie ajuns la timp, dar văd că nu a reușit, așa că mai întâi doresc să-l felicit și să-i mulțumesc domnului Zeller pentru raportul său. Este unul echilibrat, lucru pe care trebuie să-l recunoaștem, și evidențiază multe dintre problemele pe care le-am observat în uh, perioadele financiare anterioare. E bine că avem această parte a raportului care se concentrează pe uh, trecut și încearcă să găsească soluții. Încă nu le-am găsit, dar colaborăm cu Curtea de Conturi și cu Comisia în acest sens. Și apoi mai există și notele privind situațiile care nu s-au îmbunătățit așa cum ne-am fi dorit, așa că o să vedem dacă noile propuneri o să ne poată ajuta să îmbunătățim lucrurile, inclusiv la nivelul statelor membre. Avem și schimbările legislative, schimbările instrumentelor folosite în ultimii ani, în, noul, în perioada noului cadru financiar multianual și cred că acest lucru a uh, complicat schimbările care erau necesare la nivelul statelor membre. Știam că va fi dificil și că asistența tehnică va trebui uh, consolidată, inclusiv pentru statele membre care au primit uh, stat, uh, fonduri de coeziune, istoric vorbind, mă gândesc și la țara mea, evident. Acolo au existat uh, probleme bugetare majore din cauza crizei și austerității impuse, uh, ceea ce a însemnat că țările respective s-au luptat, s-au chinuit să își îndeplinească angajamentele. Apoi există și normele suplimentare și toate acestea au complicat lucrurile. Însă vă mulțumesc, domnule comisar, și dumneavoastră pentru deschidere, pentru că ați venit aici să discutăm împreună anul financiar și cred că astfel vom avea ocazia să analizăm uh, aceste noi propuneri dintr-o altă perspectivă. Domnule Oettinger, în aliniatele 80-82, domnul uh, Zeller repetă propunerea pe care am făcut-o și anul trecut ca exercițiul semestrului european, un fel de exercițiu de arătat cu degetul, aș zice, să vedem în ce măsură ne ajută și în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru a colecta o serie din propunerile făcute în rapoartele de descărcare de gestiune și a ține seama de, de lucrurile care au reieșit în urma semestrului european, iar semestrul european să ține seama de umilele noastre recomandări din rapoartele de descărcare de gestiune, astfel încât uh, ambele proceduri să aibă de câștigat una de pe urma celeilalte. Însă, în ceea ce privește noul semestru, avem o întrebare. Uh, au existat state membre care uh, au spus că dificil, de, uh, problemele lor vin de la noi și deficitele au aceeași cauză, însă e vorba de trezoreriile naționale, ele sunt cele care oferă uh, cofinanțarea. Uh, dar nu pot să fac asta pentru că și-ar crește datoria. Deci știm că există anumite probleme și ce mă întrebam eu este cum am putea să îmbunătățim sistemele. Am spus într-adevăr că semestrul european și descărcarea de gestiune ar putea să se ajute una pe alta, dar apoi avem și problema surplusurilor excesive. Se întâmplă în Europa și în Statele Unite există îngrijorări în acest sens și cred că și asta ar putea fi inclus în numirul nostru exercițiu de descărcare de gestiune. Cred că în colaborare cu domnul Zerel am putea identifica tot felul de lucruri uh, am vorbit de absorpție, întârzieri, uh, probleme de control, toate acestea probleme de finanțare și așa mai departe. Însă, în ceea ce privește surplusul, cred eu că și acolo am putea găsi uh, Uh, probleme și recomandări pentru ele și poate ați putea să ne ajutați în acest sens. Sarcini și recomandări. Ei bine, da, sarcini urgente. Sunt de acord că politica viitoare de apărare comună, migrarea și așa mai departe sunt sarcini noi care, evident, um, au nevoie de mai mulți bani, de o folosire mai intensă a bugetului. Însă, soluția pe care o vedem în prezent este să luăm bani, practic, dintr-un domeniu și să-i uh, dăm uh, în altul. Deci, în principiu, amenințăm uh, politica de coeziune și PAC, ca să amintesc doar două dintre principalele domenii de cheltuieli, și făcând acest lucru, transmitem un mesaj foarte negativ, adică spunem, păi avem aceste noi uh, sarcini legate de migrație, deci vom crește bugetul pentru asta, dar cum bugetul nostru este limitat, pentru că nimeni nu vrea să crească finanțarea, în afară de domnul Montus, care spune asta de multă vreme, să vedem dacă reușim să-i oferim ceva susținere, dar, în principiu, pentru a plăti migrația și așa mai departe, reducem de la agricultură și de la fondurile de coeziune. Asta înseamnă că noile uh, partide politice populiste europene pot să uh, răspândească frica, pentru că ei spun, păi, uite, Uh, îi ajutăm pe migranții care au venit la noi, dar totodată reducem uh, salarii, șomajul și așa mai departe, ceea ce cauzează probleme și resentimente. Deci, ce vreau eu să vă întreb? Cum vom face față acestor noi provocări fără să ignorăm faptul că mulți, mulți cetățeni europeni se află în situații dificile, mai ales din cauza crizei. În ceea ce privește capacitatea bugetară, noi vă putem oferi susținerea, sunt sigură că și Curtea de Conturi va face acest lucru, dar trebuie să lucrăm la nivel interinstituțional. Știu că există conversații cu domnul Laine de la Curtea de uh, Conturi și cred că ne putem aduce și acolo contribuția. cetățenii primesc uh, beneficii de la bugetul european, dar problema este că atunci când vor finanțare, trebuie să treacă prin niveluri multiple de control și atunci aveți dreptate, lucrurile trebuie simplificate. Și când vine vorba despre simplificare, revizuirea cadrului financiar multianual este esențială. Ei bine, în ceea ce privește uh, ultimul element, sunt cu totul de acord. Poate că celor de la Curtea de uh, Conturi nu le place, dar am spus întotdeauna că uh, Uh, se fac recuperări tocmai prin uh, cadrul financiar multianual. Și atunci trebuie să ne asigurăm că aceste sume nu se pierd, pentru că am pierde o parte din buget. Trebuie să spunem foarte clar, cred eu, că cei care pierd aici, în acest caz, sunt cei care au proiecte în baza subsidiarității. Mă gândesc la guvernul meu, de exemplu. Dacă guvernul meu nu poate cofinanța programe, atunci programul pierde bani. Uh, Uniunea Europeană primește bani înapoi, dar asta înseamnă că cetățenii spanioli trebuie fie să plătească ce nu a plătit uh, Uniunea Europeană, fie să piardă programul. Și cine are de suferit atunci? Cred că asta este partea uh, negativă a subsidiarității și trebuie să găsim o soluție, fiindcă ne-ar ajuta să respectăm mai bine ideea asigurării de programe. În încheiere, instrumentele financiare. Cred că aici e un mare semn de întrebare. Cum va afecta Brexit bugetul european? Sunt uh, reacții foarte emoționale, vedem care sunt cifrele și cred că e puțin irresponsabil din partea unor anumite state membre. Sunt tot felul de idei despre cum trebuie să acționăm, dar eu cred că dumneavoastră, cu autoritatea pe care o aveți, ar trebui, poate, să spuneți oamenilor că nu ar trebui să uh, vină cu toate cifrele astea și așa mai departe, înainte să știe toate faptele, pentru că uh, aici se uh, fuzionează fondurile structurale și așa mai departe. E bine, mă, îmi vine ideea să spun că uh, creștem toate aceste instrumente și fondurile, deși ne pregătim de reduceri bugetare, dar trebuie să fim mai transparenți. Domnule comisar, cred că această problemă poate fi tratată de dumneavoastră. Probabil uh, puteți calma spiritele și explica unde ne găsim, pentru că toată această inginerie financiară este cea care ne-a dus la criză și consecințele încă le suferim. Eu cred că putem aduce chiar, ajunge chiar la o situație mai rea, unde oricum ne îndreaptă Brexitul. În sfârșit, cum putea, putem ajuta această dezbatere în alocarea uh, fondurilor uh, europene. Nu putem rezolva cu garanții bancare și așa mai departe. Astea chiar pot înrăutăți lucrurile și atunci mă întreb cum putem transmite statelor membre mesajul că fiecare euro investit în Europa aduce un beneficiu clar. Trebuie ca acest lucru să fie cât se poate de vizibil. statele membre încearcă într-una să dea vina pe Europa pentru tot ce se întâmplă. Dar eu aș vrea să văd cum putem comunica, cum putem transmite faptul că fiecare euro investit la nivel european are valoare adăugată. Încă nu am reușit să oferim cifre pentru valoarea adăugată exactă, ar trebui să putem face asta, dar cum putem comunica acest fapt în sine? Mesajul că bugetul european are valoare adăugată în cel mai bun sens al termenului și are o valoare pe care guvernele statelor membre nu o pot oferi, din lașitate, aș spune. Trebuie să transmitem acest mesaj de la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Colegul Ali. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul nostru din umbră nu este disponibil, așa că o să prezint eu declarația sa pe subiect. Domnule comisar, stimați membri ai comisiei, dragi colegi, aș dori să mulțumesc și să felicit raportorul pentru documentul cuprinzător de descărcare de gestiune. Fiindcă nu vreau să repet ce s-a spus, o să subliniez doar câteva observații personale care se vor reflecta în amendamente. Mai întâi, am încercat să ofer nu doar măsuri, ci și să le leg cu practici uh, bune ca parte a ciclului de învățare. Cred că folosirea lecțiilor învățate este o parte esențială din uh, obținerea unei creșteri. Cred că trebuie să evităm să ne concentrăm prea mult pe activitățile unei singure persoane. Anul trecut s-a uh, remarcat un dezechilibru major în sublinierea anumitor chestiuni. De exemplu, sub, s-a subliniat o agenție de plată vis-a-vis -vis de ce s-a întâmplat în anul 2016 și nu 2015, ceea ce nu este echilibrat pentru că procedurile sunt încă în desfășurare. Aceeași echilibrare se referă uh, la prezentarea tuturor cazurilor în baza investigațiilor deschise în 2015 de OLAF. Dacă vrem să uh, fim văzuți ca fiind uh, echilibrați, trebuie să prezentăm și lucrurile echilibrat. Mulțumesc. Colegii Ștehovski, bine. pe nimțuță. Domnul Ștechovski. Opět s Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit din nou în fața noastră. aceste reuniuni uh, cu dumneavoastră nu se referă la cantitate, ci la calitate, după cum vedeți. La masa rotundă de aici sunt eurodeputați care tratează de mult această problemă. Subiectul reformării bugetului european este, îmi este foarte drag și mulțumesc lui Joachim Zeller pentru munca excelentă pe care a făcut-o Uh, la aceste documente de descărcare de gestiune pentru comisie. El nu analizează lucrurile doar vertical, ci și orizontal, încercând să găsească rațiunea fiecarei acțiuni și să propună o reformă a sistemului de finanțare. Nu e vorba doar de cifre. Dacă nu ne-am folosit toți banii, Asta nu e un lucru rău neapărat, dar nu e neapărat niciun lucru bun. Spune pur și simplu că într-un an se folosesc mai mulți bani și poate că în anul următor mai puțini. Ideea este că există o diferență enormă între sfârșitul unei perioade de programare și începutul următoarei, următoareia unele țări pur și simplu nu știu cum să facă. Fie le lipsește metodologia, fie le lipsesc competențele. Însă, între timp, Uniunea Europeană merge mai departe. Trebuie să ne întrebăm ce s-a schimbat uh, din 2013 până în 2014, iar rata de eroare, domnule comisar, ne tot întoarcem la ea de vreo 3 ani. Cum se poate ca unele state membre să nu comite greșeli și altele să o facă? Uh, cum poate fi un lucru uh, considerat eroare într-un stat membru și în alt stat membru nu? Cum se poate să nu consideră o eroare faptul că, de exemplu, o parte din bani nu sunt folosiți conform normelor stabilite de comisie? Unele state membre pur și simplu nu raportează aceste lucruri. Da? De exemplu, Republica Cehă, Cehia, după 2010, când a fost o serie de scandale, considerăm că e o eroare și faptul de a uh, rotunji greșit în sus sau în jos la o zecime din uh, coroana cehă vorbiți despre eficiența Comisiei Juncker. Sunteți parte din această comisie și nu vreau să au declarații politice, să ne lăudăm ce buni suntem, să ne periem unii pe alții, ci vreau un raport realist. Vedem ce funcționează și ce nu funcționează la pachetul Juncker și uneori îmi vine să râd, pur și simplu, pentru că tot mutați bani de la capitolul 1 la capitolul 2, după aceea uh, Uh, vă luptați uh, cu înțelegerea efectului de multiplicare și strigăm declarații politice, spunem, uite, pachetul Juncker a ajutat la lansarea de investiții acolo și dincolo. Sau poate că e vorba de structura finanțării, poate a fost vorba de stabilitatea europeană care a lansat investițiile care au, stim, care au fost stimulant pentru acestea. Vorbeați despre un buget uh, orientat spre rezultate. Doamna Georgieva de vreo 2 ani tot zice asta, dar eu n-am văzut niciun rezultat. Care sunt aceste rezultate? Ieri am aici, avut aici un raport despre risipa de alimente. Azi vom vorbi despre pachetul pentru schimbările climatice și în ambele rapoarte Există două aspecte semnificative. Unu, lipsește total orice fel de metodologie cu privire la o măsurare a efectelor și cred că de aici ar trebui să începem. Nu e o critică devastatoare, ci e una constructivă, eu așa o vreau. Comisia Europeană trebuie să se gândească la lucruri. Vine Brexitul, trebuie să fim mai eficienți, să ne folosim banii mai eficienți. Dacă avem o rată de eroare de 3,5 sau 3,8%, domnule comisar, îmi pare rău, suntem oameni mari aici. Uh, să vorbim unii cu alții așa cum vorbea Churchill, cu oamenii lui, adică să avem încredere doar în statisticile noastre și să fim atenți. Și al doilea lucru, poziția Parlamentului European a fost întotdeauna constructivă. Nu încercăm să distrugem nimic, nici pe dumneavoastră, pe baza unor lucruri individuale pe care le-ați făcut sau nu, ci vrem să ne pregătim pentru următorii pași ai Uniunii. Vrem să ne asigurăm că cetățenii au încredere că vor exista venituri, că se redobândește încrederea în Comisia Europeană și, sincer, unele din lucrurile pe care le-am făcut nu sunt utile nimănui. Dacă, pe de o parte, interziceți, de exemplu, un proiect de infrastructură într-un stat membru pentru că există specii de faună sau de floră protejate și, pe de altă parte, penalizați același stat membru pentru că nu a folosit banii uh, alocați pentru acea infrastructură, e un lucru absurd și cred că aceasta este una dintre concluziile majore ale raportului de descărcare ale domnului, uh, al domnului Țelăr și apreciez să-mi și răspundeți. Mulțumesc! Schipite. Domnul Liberațchi, vă rog. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președintă. Și îmi pare rău da, că am întârziat, dar am fost la vot la Comisia pentru Transporturi și uh, înlocuiam acolo pe, doamna, pe coordonatoarea uh, noastră. Stați liniștit, n-am vot, liniștiți, n-am votat de două ori. Domnule comisar, în primul rând, prima mea impresie de pe urma acestui buget este că da, lucrurile sunt ca de obicei. Raportul e și el unul obișnuit și, bun, nu e nimic nou. Dar domnul Zeller a subliniat o serie de lucruri. În primul rând, primul lucru care sare în ochii eurodeputaților și nu numai uh, ai noștri se referă la anumite elemente care arată că Comisia e așa într-o fază de totală inerție. Într-adevăr, se spune, da, încercăm, transferăm, pregătim, ne uh, reparăm, facem asta, cealaltă, dar lucrurile astea le auzim în fiecare an, de fiecare dată când evaluăm raporturile privind descărcarea de gestiune a Comisiei. Lucrurile nu sunt ideale, dar o să se îmbunătățească și Comisia va face tot ce trebuie. În al doilea rând, să nu uităm că acest buget este foarte important. Bugetul despre care vorbim, și am spus asta de mai multe ori de altfel, este unul tipic fiindcă există încă elemente uh, moștenite din uh, perspectivele financiare anterioare. Ce ne uimește aici este că în 2015 s-a avansat foarte puțin în absorpția fondurilor pentru noile uh, perspective financiare. Și atunci ne confruntăm cu declarațiile unora care spun că Comisia s-a blocat, s-a înfundat, este pasivă. Statele membre, într-un anumit domeniu, au rămas singure, fără niciun fel de asistență, după cum a spus domnul Șterhovski, de exemplu. Se zice, păi, să construiți un drum, dar nu puteți construi, că trebuie să protejați nu știu ce. Statele membre au oarecare marge de manevră, dar Comisia vine după aceea și spune, nu, nu, nu putem impune nimic, nu putem să arătăm cu degetul pe unul sau pe altul. Și după aceea, avem senzația că există țări despre care se poate vorbi și altele despre care nu putem vorbi. Prin urmare, există un anumit dezechilibru, se creează un anumit dezechilibru. Domnule comisar, dumneavoastră răspundeți de buget. Știm de când și știm în ce circunstanțe. Și vreau să vă rog ceva, așa, o rugăminte de natură generală. După părerea dumneavoastră, când putem să vorbim despre executarea bugetară pentru anul 2016? Ne puteți spune, asta s-a făcut, asta nu s-a făcut, asta a fost eficient, asta nu a fost eficient. Uite ce vrem, un buget orientat către rezultate. Am ajuns la asta sau nu? În ce măsură? E mult mai simplu să comunicăm așa. cu cei care vor să ofere speranță în Uniunea Europeană. În loc să arate cu degetul pe unul sau pe altul. Aici cred că așteptările sunt uh, aceleași. Vrem un răspuns foarte clar din partea noastră. Ne-ar plăcea, ne plăcea să-l avem. Apoi, Există oarecare toleranță, văd eu. În 2015 au existat toate aceste elemente uh, moștenite din anii trecuți și din buget lipsește, lipsesc sumele clare. Unde credem că au existat probleme, elemente nejustificate și cum să acoperim golurile. Ce ați prevăzut în acest sens? Nu vorbesc aici despre reinventarea roții, ne puteți da doar câteva exemple, pentru că uneori ele sunt necesare. Știm foarte bine care este situația, uh, putem vedea ce a fost eficient sau nu la buget. Vreau să-i mulțumesc colegului Zeller pentru raport, pentru că este unul chiar foarte bine echilibrat. Nu o să intru în detalii, pentru că s-a vorbit deja de mai multe ori cu diver- ocazia diverselor audieri, dar cam asta am avut de spus, cam acestea ar fi răspunsurile pe care le așteptăm de la dumneavoastră, domnule comisar. Vrem uh, să primim de la Comisie informații utile, transparente, ușor de înțeles uh, în ceea ce privește efectul și cât mai puține explicații birocratice de genul facem eforturi încă 1, 2 sau 3 ani și o să vedeți, după aia totul va fi mai bine, fiindcă acum am ajuns într-un punct unde genul acesta de retorică e greu de, de uh, înțeles, e greu de acceptat. Și încă o întrebare. Când vom uh, avea plafoanele de plăți? Suntem în mijlocul uh, perioadei financiare acum, la 7-8% din ce e prevăzut, deci plățile vor trebui să crească. Și atunci aș vrea să învățăm lecții și pentru perioada următoare. Mulțumesc! Mulțumesc, m-am inclus și eu pe lista de vorbitori. Am opt aspecte pe care vreau să le abordez. Mai întâi, o interpelare, în scris către dumneavoastră câte state sunt ajutate de la bugetul uh, european și cât primesc. Aștept un răspuns sincer. Am, am, e vorba despre state non-UE și am ajuns la concluzia că Elveția primește, este un uh, beneficiar net de 89 de milioane de euro, iar Norvegia plătește, este un contributor net 270 de milioane de euro. Ar fi bine dacă ne-ați putea da câteva detalii. E bine să se vorba și despre Brexit aici. Britanicii poate se bucură deja și spun că modelul elvețian nu este atât de rău. A doua chestiune, vedem la fondurile structurale probleme care ne preocupă de mulți ani. În acest an au existat din nou 22 de rezerve pentru autorități spaniole, 10 pentru Ungaria și pentru Grecia mai exact. Dar există de 20 de ani problemele astea, sunt mereu aceleași. Și știm de sigur că există și probleme constituționale în Spania, dar pentru noi ar fi important să știm care este planul. Nu putem să discutăm 5 zile mereu despre aceleași probleme și să încercăm să le rezolvăm cumva fără a ajunge la rezultate. Al treilea punct chestiunea sateliților și a instrumentelor financiare. Există mii de instrumente financiare, dar nu există o vedere de ansamblu, pentru că și raportorii au fost slabi. Ați spus că s-au îmbunătățit lucrurile, da, știm asta, dar ce este important pentru mine, trebuie să știm exact cât uh, uh, capital privat este retras din instrumentele financiare ce știm despre absorpția capitalului privat în statele membre? Ar fi important ca în rapoartele comisiei să se pună preț pe aceste lucruri. Planul bugetar um, prevede o extindere a instrumentelor financiare. Uh, văd acest lucru cu... Uh, nu văd acest lucru cu prea bun. În ceea ce privește EFSI, Curtea de Conturi spune că prin acea legătură, asociere care se face, uh, se evită cadrul multianual, pentru că se pot face transferuri care nu sunt prevăzute în acel cadru, doar prin instrumentele financiare. Și, practic, uh, întreaga disciplină bugetară este aruncată la gunoi. inclusiv regulile atunci când există mai multe fonduri și mai multe formule de finanțare, ei bine, atunci regulile uh, ar urma să funcționeze aceleași reguli pentru, ca pentru instrumentele financiare și ce, asta nu mi se pare în regulă. Nu a putut să-mi explice nimeni de la Comisie acest lucru. Întrebarea este care este viitorul instrumentelor financiare, care este viitorul bun, viitorul potrivit. M-aș bucura dacă v-ar preocupa acest subiect, pentru că eu cred că în anii următori ne va preocupa într-un fel care nu ne poate fi prea plăcut. Apoi buget bazat pe rezultate, bun, ca antevorbitorii mei întreb ce plănuiți cum uh, vă va preocupa subiectul pe viitor. Au existat uh, cu mai multe conferințe și mi-au lăsat impresia că acolo s-au oprit lucrurile, la nivel de conferință. Bun, dacă ne spuneți ce trebuie făcut, participăm. Nu-i problemă. Dar mi se pare păcat ce se întâmplă acum, ceea ce apare în uh, planul bugetar, în regulamentul bugetar, nu este suficient pentru a putea evalua pe viitor uh, care sunt uh, rezultatele programelor, care sunt indicatorii de performanță. Ceea ce ni s-a oferit de către comisie nu este suficient în niciun caz pentru a respecta regulile bugetare. Și un alt aspect pe care l-am mai discutat, politica agrară și care sunt beneficiarii. Dacă 80% dintre beneficiari primesc 20% din fonduri, iar acești 80% primesc contribuții de sub 5.000 de euro pe an. Atunci e clar că sistemul le dă mai mult celor care au deja mult. Bun, există diferențe de la stat la stat, Comisia are dificultăți pentru că există aici o competență națională, însă asta dăunează reputației UE și în statele respective. Și bun, aici vreau să numesc mai întâi de toate Cehia în viitoarea perioadă bugetară avem nevoie de o reorientare, avem nevoie de plafoane, pentru că dacă vom continua astfel, vom avea un instrument uh, pentru mari latifundiari care pur și simplu absorb uh, bani din uh, bugetul general. Vreau să influențați pe de altă parte Diginie sunt 136 de documente despre care se vorbește la întrunirea ambasadorilor, sunt tot felul de divergențe între comisie și Comisia Cont. Diginir nu a participat la aceste discuții până în 2015. Este vorba de indicatori de performanță pentru proiecte și așa mai departe. Ne bucurăm că ați început să contribuiți, dar încă nu ați venit de partea noastră. Deci vă rog să uh, solicitați să solicita celor la DigiNIR să folosească întreaga gamă de indicatori și nu numai câțiva. Sunt domenii pe care DigiDefco și DigiNIR ar putea să le compare. Ar fi important și pentru, polit, pentru comisie să știe ce se întâmplă în statele terțe. Uh, voiam să vă vorbesc și despre Grecia. Am vizitat această țară, observăm 188 de proiecte prioritare pentru vechea task force, task force pentru Grecia, deci le monitorizăm și nu este ușor. Am vorbit uh, cu Direcția Generală pentru chestiuni regionale să amânăm uh, raportul pentru la vară. Sunt proiecte foarte importante. Pentru noi ar fi și mai important dumneavoastră, ca dumneavoastră în calitate de comisar pentru buget, să atrageți atenția asupra acestor proiecte pentru că vrem să le ducem la bun sfârșit. Nu vrem să primim banii înapoi. În acest an, în acest an trebuie să decidem dacă le putem încheia sau nu. Dar noi ne dorim să avem proiecte încununate de succes în Grecia. Și directorul general Olaf rămâne ă, la locul de muncă până la anul, apoi va exista o, o procedură și ar fi bine să se înceapă acea procedură pentru ocuparea postului de director. Vă mulțumesc pentru răbdare și acum aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați, mai întâi legat de uh, postul de director general la OLAF. Având în vedere că se termină mandatul actualului director, ne propune să nu avem o perioadă de tranziție prea lungă, ci să reușim să denumim imediat un succesor. Vom deschide procedura la timp și vă pro- promit că veți putea participa la fiecare pas din această procedură. Știm că este o chestiune delicată, Știm că din prima zi de mandat uh, acestui post îi se acordă o atenție deosebită și vom ajunge la un consens împreună cu Parlamentul. În al doilea rând, um, subiectul delicat uh, ce ține de Elveția. Știm care sunt cifrele cuprinzătoare pe care le ați primit, dar aici uh, e nevoie de adăugiri și completări. Uh, directorul uh, adjunct general al meu spune că uh, Elveția contribuie și la alte programe de sprijin pentru statele membre noi, care, plăți care însă nu au loc prin intermediul bugetelor, ci în, în afara lor. Deci, funcția de contributor net a Elveției rămâne. Și în Elveția participă la foarte multe instrumente și programe pe bază de contract. Acces la piața internă, Horizon 2020 și tot soiul de alte programe. Însă aceste acorduri uh, au la bază principiul că accesul la uh, proiect trebuie să coste ceva. Iar Elveția are interesul de a participa la acele programe și, bineînțeles, contribuie financiar. Deci Elveția nu poate să fie considerată de noi drept profitor net al programelor, ci drept plătitor net. Și în schimb, Elveția primește accesul la piața internă. Se pot importa servicii, servicii financiare și, se, și totodată se poate participa la programe științifice de mare valoare, Horizon 2020 și așa mai departe. Dar vom încerca să rafinăm acele statistici economice în zilele ce vor urma. Apoi, ați pus o serie de întrebări care, bineînțeles, se referă însă, sunt adresate și Consiliului, atât Consiliului cât și statelor membre. Eu am o poziție delicată aici. Vă spun foarte sincer, pentru următorul cadru bugetar uh, aș face următoarea propunere. Procedura noastră ar fi să merg în diferitele comisii parlamentare și uh, se vorbește acolo cu tot soiul de uh, deputați, vorbesc cu Consiliul, vorbesc cu reprezentanții de acolo. Deci noi lucrăm foarte mult pe aceste teme, dar nu ajungem mereu la obiective. Practic, uh, mulți uh, a, mulți deputați se plâng că nu se întâlnesc cu ministrii de finanțe din Consiliu, ci doar cu ambasadorii. Nu există spațiu de manevră aici. Haideți să ne gândim dacă nu ar putea avea loc un fel... Să nu, ă, dacă nu cumva ar fi utilă o clauzură pe CMF la toamnă, la care să putem discuta despre obiective comune și direcții de acțiune. Sunteți cu toții eurodeputați, dar ați fost aleși în statele membre. Faceți parte din partidele naționale, care sunt pe alocuri chiar și la guvernare. Deci, practic, veniți cu mesaje aici, care, de fapt, sunt transmise de la Madrid la Madrid, de la Berlin la Berlin, de la Praga la Praga. Dar Uniunea Europeană practic are încredere în principiul că demersurile executive și administrative au loc la nivel național. Ce facem aici? ne bazăm pe activitatea Curții de Conturi. Curtea de Conturi Europeană uh, este în uh, contact permanent cu curțile de conturi naționale. Avem nevoie de o schemă de control comună și de un rezultat comun al activității curților de conturi europene și al curții europene. Mai ales când vine vorba de administrarea comună a fondurilor, la cofinanțarea din bugetul național, respectiv bugetele europene există interesele deputaților naționali, interesele curților de conturi naționale și interesele comisiei parlamentare pe care o reprezentați, respectiv uh, interesele comisiei. Și aici sper să putem să mergem la fața locului, să stăm de vorbă cu comisiile parlamentelor naționale. Aș putea sta de vorbă cu cei din Parlamentul spaniol sau ceh sunt dispus să facă aceste lucruri. Tocmai pentru a arăta care este complexitatea structurilor noastre și pentru a o face mai coerentă. Avem și subiectul semestrului european. Cum îl putem folosi mai bine? Este pe agenda noastră, așa cum s-a menționat. Ar trebui să le murim acest lucru în chestiunea ultimului CMF. Dacă chestiunile relevante pentru finanțe ar trebui să devină mai obligatorii pentru absorbirea de programe de coeziune. Deci, întrebarea este, noi de la cei de la Comisie elaborăm acel semestru european, deci luăm o decizie la nivel de Consiliu și uh, propunerile relevante din punct de vedere financiar ar trebui să fie uh, mult mai obligatorii și legate sau să reprezintă o condiție pentru utilizarea de fonduri de coeziune. Apoi, de ce actualul cadru multianual a pornit așa de greu? Pentru că a fost adoptat abia în decembrie 2013. Noi o să depunem toate eforturile astfel încât următorul CFM să nu fie adoptat avea în, în decembrie 2020. Mandatul dumneavoastră uh, se încheie în primăvara lui 2019. Ar trebui să aveți ambiția să adoptați următorul CFM mai devreme. Deci dacă dumneavoastră abia începeți consultările, dar uh, următoarea, legis, eh, următoarea putere legislativă le continuă, atunci înseamnă că apare o fereastră de timp și ehm, dumneavoastră aveți totuși la dispoziție o perioadă eh, între toamna 2008, lui 2018 și primăvara 2019. Și întrebarea este când putem uh, începe această dezbatere. Pentru că noi trebuie să pregătim toate aceste lucruri, eventual până la finele lui 2017. Însă nu are cu adevărat sens să procedăm astfel atunci când Comisia și-a decis uh, cadrul financiar până în 2017 și apoi apar dezbaterile generale în acest Parlament, fără rezultat însă. Și apare un Parlament nou, iar Consiliul European se simte obligat abia în 2020 să se ocupe de această dezbatere. Eu cred că buna guvernanță altfel. Aș vrea împreună cu acest Parlament să dăm drept exemplu pentru buna guvernanță discuțiile pe marginea următorului CFM. Care este preocuparea mea principală pentru următorii ani bugetari, pentru perioada următoare. În primul rând, cum reușim să acoperim decalajele apărute după Brexit. Pot apărea lacune de 9 miliarde de euro pe an. În al doilea rând, dacă suntem ambițioși și văd aici o șansă pentru Uniunea Europeană, să ne ocupăm de migrație, de protejarea granițelor, controlul granițelor, migrație, cazarea migranților, refugiaților și așa mai departe. Să ajutăm administrațiile supra-solicitate în uh, statele afectate, Bulgaria, Grecia, Italia, Italia și așa mai departe. Să coordonăm acest lucru la nivel european sau chiar să europenizăm chestiunile aferente. Deci e vorba de cel puțin un miliard de euro din buget. Deci e vorba de cel puțin uh, o sumă de câteva miliarde pe an. Apoi, după Brexit, vor apara niște decalaje de acoperi de mai multe miliarde. Și aici trebuie să vedem care sunt așteptările dumneavoastră. Nu se poate transfera acest lucru către pro- programele de coeziune sau programele agrare. De aceea trebuie să ne ocupăm mai întâi de aceste programe și să le rezolvăm structural. Mă pregătesc pentru asta, dar și Consiliul și trebuie văzut și care sunt așteptările dumneavoastră. În al treilea rând, uh, bugetul euro, zonei euro, care încă bântuie capitalele, câteva capitale europene și Bruselul. Se va dezvolta un astfel de buget pentru zona euro? Da, dacă, dacă da, pentru îndeplinirea îndeplinirea căror sarcini și în ce dimensiune, la ce nivel și cine îl va redacta, cine îl va decide, cine îl va controla. Deci, Brexit, decalaje, apoi europenizarea migrației, protecția frontierelor, ajutorul de dezvoltare în regiuni terțe și, în al treilea rând, bugetul Uh, european, ei bine, toate aceste trei teme sunt prioritățile perioadei ce va urma. Ați spus, citez, în fiecare an uh, se spune că suntem uh, decenți și trebuie să ne îmbunătățim. E adevărat, așa e omul. Ieri eram decenți și astăzi vrem să ne îmbunătățim. Și asta este și așteptarea dumneavoastră. Propunerea domnului Zeller a inclus acest principiu. Stimată comisie, aveți 3 de minus, 3 de plus, sunteți satisfăcătoare, dar vă puteți îmbunătăți. Și vă spun, noi suntem, ne străduim să ne îmbunătățim. Cunosc funcționari din administrație, de la diferitele niveluri, nivel local, nivel regional sau nivel național până aici. Și pot să vă spun că atât motivația, cât și calificarea de la DigiBudget și de la alte uh, direcții generale, ei bine, sunt foarte mari. La calificare, la gradul de motivație, văd asta Uh, văd uh, un nivel foarte bun la capitolele respective, comparând, bineînțeles, cu alte domenii și așa se întâmplă și în sport. Compari oameni cu oameni. Deci nu pun la îndoială calificarea funcționarilor și chiar în comparație cu reprezentanți ai mediului privat. Comisia ar fi prea pasivă, s-a spus, când există probleme în statele membre înainte ă, să fiți aici deputați, a existat acel task force. Când statele membre nu sunt capabile să absoarbă fonduri europene, putem oferi consultanță. Dar nu putem înlocui acele autorități administrative. Conform principiului subsidiarității și al, stat, al, al independenței statale a membrelor, a statelor membre. Deci comisia vine cu servicii de consultanță, poate veni de asemenea cu critică, dar nu putem înlocui acțiunea sau libertatea de acțiune a guvernelor alese la nivel național, respectiv a ministerelor. Nu o putem completa, nu o putem înlocui. Erorile sau definiția aferentă este la nivelul curții de conturi. De asemenea, Curtea de conturi este cea care decide ce este rata erorilor. Și acolo se definesc sau se stabilesc definiții foarte competente ale acestor uh, principii de erori și rata, rata erorilor. Se pot discuta îmbunătățiri, eventuale îmbunătățiri ale definițiilor cu reprezentanții Curții de Conturi, dar există o definiție valabilă pentru toate statele membre. S-a creat un cadru comun în zona politicii bugetare. Apoi, bugete orientate către rezultate. Un subiect foarte important și actual. Două exemple aici. Și la insistențele Parlamentului am insistat uh, să, sau am continuat uh, combaterea șomajului juvenil uh, prin mijloace bugetare. Vom dovedi că fără utilizarea fondurilor europene, care sunt considerate prioritare, situația tinerilor, respectiv a șomajului în rândul tinerilor, ar fi și mai rea decât este. și că situația de fapt s-a îmbunătățit în perioada 2015-2018. Deci ar fi sau ar fi fost mult mai rea dacă nu s-ar fi folosit uh, fonduri europene. Apoi există un așa numit Digital Day și acolo vrem un acord cadru, să semnăm un acord cadru în ceea ce privește zona computerelor de înaltă performanță. E vorba de uh, reîntoarcerea calculatoarelor de înaltă performanță în Europa. Astăzi doar unul din 10 calculatoare performante se află în Europa. În anii 80 eram lideri în acest domeniu. Și vrem să atragem investiții în zona digitală. Vrem ca în următoarele decenii să creștem măcar la o pondere de 3 din 10 calculatoare de înaltă performanță pe uh, teritoriul european. Trebuie să vedem cum vom cheltui banii în această zonă și apoi trebuie să măsurați, veți putea măsura rezultatele exacte. Este un exemplu de politică bugetară bazată pe rezultate. Am vorbit despre dubla finanțare sau suprapuneri. Foste programe bugetare clasice plus EFSI. Și este adevărat, atâta timp cât Banca Europeană de Investiții intră, își intră în rol, forurile, respectiv Consiliul de Administrație de acolo, și nu Parlamentul, devine responsabil. competența bugetară a dumneavoastră rămâne atunci când se conferă garanții sau când se pierd garanții. Când garanțiile trebuie disolvate și când banii din bugetul european merg într-o zonă riscantă, dar nu înainte de acest demers. Eu vă spun direct, mi-ar, aș prefera ca EIB să fie uh, coordonată de Uniunea Europeană. Iar statele membre, așa cum le știu eu, nu sunt dispuse însă să facă din Banca Europeană de Investiții un instrument european. Cred că domnul Hoyer este dispus uh, să discute foarte transparent, însă pentru că uh, Banca Europeană de Investiții dispune de capital din dinspre statele membre, ele vor avea o parte din competență. Respectiv, Banca Europeană de Investiții va răspunde mai mult față de guvernele și parlamentele naționale decât uh, față de noi. Apoi, planul Juncker și atragerea de capital privat. Și aici pot să vă dau o vedere de ansamblu. Într-adevăr, avem obiectivul să atragem investitori privați. Și nu bănci structurale ca, ca EV și așa mai departe. În principiu, în astfel de situații, valoarea adăugată ar fi mult mai mică decât atunci când se atrag investitori privați în proiectele europene. Și asta este, acesta este planul lui Juncker, să convingem investitorii să-și asume riscuri, așa cum în trecut nu voiau să o facă. De asemenea, aș uh, vorbi cu plăcere și despre Spania, dar nu numai. Mi-am propus ca împreună cu ministrii competenți, dacă ei nu vor să discute acest subiect, E vorba despre punerea aplicarea bugetelor uh, europene, absorpția de fonduri europene. Ei bine, atunci îmi voi propune să abordez eu aceste teme. Și când vine vorba de semestrul european, voi încerca să identific uh, punctele slabe. Și este sarcina mea să intru în dialog cu colegii din guvernele naționale. Cam acestea au fost întrebările esențiale. În rest, stânga și în dreapta mea s-au consemnat uh, cu hărnicie tot ce s-a spus. Va exista uh, un document uh, stufos pe care noi îl vom analiza. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și pentru oferta de a colabora. Vom reveni asupra tuturor observațiilor. Și raportul are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste răspunsuri cuprinzătoare și pentru faptul că ne-ați expus punctele dumneavoastră de vedere pentru activitatea viitoare în configurarea bugetului european. Aș dori să atrag atenția și asupra unui al doilea proiect de uh, raport. Este vorba de o sinteză a celor 31 de rapoarte speciale ale Curții Europene de Conturi pentru anul bugetar 2000. 15, care de asemenea ne oferă puncte de plecare legate de modul în care se poate opera cu banii europeni în programe, în diverse măsuri speciale și tot felul de proiecte. Eu cred că această cale pe care ne-o sugerează Curtea de Conturi prin uh, trimiteri și detalii importante uh, merită să fie urmată. De asemenea, atenția care există în comisiile de specialitate trebuie să fie mai mare asupra acestor rapoarte ale Curții de Conturi, pentru că Aici există analizele uh, speciale legate de utilizarea uh, fondurilor europene. În ce privește elementele menționate de domnul comisar eh, Oettinger în legătură cu activitatea viitoare, cred că este nevoie de o eh, reformă în ce privește regulamentul bugetar. Eh, dumneavoastră a spus că sunteți deschis față de propuneri și am înțeles asta și într-o declarație pe care ați făcut-o pentru mass media dar uh, uh, nu cred că uh, vom putea evita momente dificile în legătură cu abatoarele pentru vite. Știm că în India, de pildă, cine omoară o vacă riscă pedepsa cu moartea. Deci apar elemente foarte problematice. În ce privește politica agrară, 80% din mijloace sunt accesate de 20% din beneficiari. Ehm, deci ehm, mm, nu cred că ehm, cei care sunt principalii beneficiari sunt micii fermieri care își mai înhamă calul la plug Ehm, asta este deja o imagine din trecut. Cred că este vorba de mari întreprinderi agricole și de bani care se îndreaptă și în afara Uniunii Europene. Deci, ehm, în ce măsură ar trebui să mai lucrăm cu asemenea politici de subvenții? Pentru că în Uniunea Europeană agricultura deja ehm, reușește să obțină profit. S-ar putea să ne fie nevoie de o revizuire a politicii noastre de subvenții. Uh, sigur că mai există unele regiuni dezavantajate, uh, poate că aici uh, agricultura care este practicată într-un stil tradițional ar mai fi necesare măsuri pentru ca și formele tradiționale de practicarea a agriculturii să fie cât mai prietenoase față de mediul înconjurător. Dar acolo unde profitul este la nivelul de milioane de euro, cred că nu mai este nevoie de subvenții. Știu că o asemenea poziție este destul de controversată, dar merită să medităm asupra acestui aspect politica de coeziune și structurală și întârzierile care există în acest domeniu Aici a existat o decizie finală pe marginea regulamentelor, dar uh, doar la câteva luni după ce noua uh, perioadă um, a debutat. A existat după aceea o perioadă de um, acorduri parteneriale, um, cadrul uh, legislativ pentru transpunerea în practică la N plus 2 și N plus 3 a venit cu întârziere și în uh, aceste măsuri pregătitoare în unele state membre încă nu au fost uh, adoptate. Se acționează ca atare în finanțarea unor proiecte în baza vechiului regulament nu s-a început cu noua perioadă de stimulare, ceea ce creează probleme pentru întreaga politică de coeziune și structurală și s-ar putea ca uh, obiectivele să nu poată fi atinse. Deci este o discuție foarte importantă care trebuie să fie purtată și în Comisia Regii și uh, ar trebui să ne străduim uh, ca uh, și cadrul juridic pentru continuarea politicii structurale să poată fi finalizat înainte de începerea următoarei perioade. Să existe cadrul de reglementare funcțional astfel încât la debutul noii perioade de uh, stimulare a politicilor de coeziune să uh, putem acționa într-o uh, modalitate adaptată pe plan comunitar. Din acest punct de vedere, în relația dintre statele membre, Comisie și Parlament, uh, lucrurile ar putea să fie convenite. În ce privește politica de dezvoltare? Ea se află din nou în atenția activității politice. S-a constatat că multe lucruri s-au întreprins, dar într-o manieră destul de puțin coordonată. Au existat prea multe uh, măsuri specifice și costuri bugetare care uh, Uh, ar fi putut să fie mai bine coordonate de la bun început, pentru că um, altfel și rezultatele pot să fie uh, mai haotice. Dacă ajungem la un consens în Parlamentul European privind politica de dezvoltare și în același timp guvernul german uh, propune un fel de plan Marshall pentru Africa, fără știința noastră, iată că este un exemplu deja legat de modul în care politicile europene ar fi necesitat o mai bună coordonare. Dar timpul este limitat. Sarcinile care se află în fața noastră sunt numeroase. Mă bucur că domnul comisar Oettinger uh, dorește să își asume responsabilități vis-a-vis -vis de rezolvarea acestor provocări. Mulțumesc termenul limită pentru depunerea amendamentelor 6 martie orele 14 și pe 22 martie vom vota. Înainte de a încheia dezbaterea pe marginea acestui punct, dați-mi voie să mulțumesc fostului contabil șef al Comisiei pentru că de mâine va deveni auditor intern. Eu îi mulțumesc pentru foarte bună colaborare care um, s-a bazat întotdeauna pe multă încredere și vă doresc toate cele bune în activitatea viitoare. Vă mulțumesc pentru dumneavoastră și, și o salut și pe doamna Roza Aldeia, uh, care a fost uh, uh, până acum în altă direcție. Doamna Alda um, um, va fi cu siguranță um, o succesoare demnă. Vă mulțumim și vă dorim succes de pe acum. Iar acum, domnule comisar, Vă mulțumesc. Este vorba acum de punctul 55 de pe ordinea zi privind încheierea politicii pentru perioada 2007-2013, uh, politica și programele de coeziune și dezvoltare rurală. Raportor este domnul Liberatski, dar din partea Curții de Conturi îi spun bun venit domnului Balco. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Bună dimineața, domnule raportor, doamnelor și domnilor. Îmi face plăcere să vă prezint raportul special privind Curtea Europeană de Conturi și aranjamentele pentru încheierea perioadei 2007-2013 programelor de dezvoltare uh, rurală și coeziune. Dați-mi voie să vă spun încă de pe acum că deși ne aflăm uh, acum uh, la începutul anului 2017, Vorbim despre aranjamentele și designul pentru încheierea programului perioadei 2007-2013 pentru care eligibilitatea cheltuielilor uh, s-a finalizat uh, doar în anul 2015, iar politica de coeziune în anumite state membre um, încă um, necesită câteva luni până când documentele vor fi furnizate Comisiei. Uh, aranjamentele care au fost convenite din acest punct de vedere țin de legislația pentru perioada 2014-2020 și Curtea face recomandări specifice din acest punct de vedere pentru perioada post-2020, dar voi reveni asupra acestor aspecte mai târziu. Dar înainte de toate, dați-mi voie să explic de ce Curtea a desfășurat uh, această activitate de auditare. Ca membri ai Parlamentului European și Comisiei de control bugetar. Dumneavoastră știți că declarațiile de asigurare pentru perioada 2007-2013 au uh, relevat că există uh, unele irregularități materiale în uh, politica de coeziune și dezvoltare rurală. După finalizarea acestei perioade, programele trebuie până la urmă să fie analizate în ce privește irregularitățile neregularitățile uh, de uh, utilizarea bugetului european. În acest uh, audit am examinat dacă regulile pentru perioada 2007-2013 au constituit baza necesară pentru Comisie și statele membre să încheie programele de coeziune și dezvoltare rurală la timp și într-o manieră eficientă. Noi am comparat aranjamentele de încheiere pentru aceste domenii de politice în uh, cadrul uh, programelor care au fost derulate în acest interval de timp și am analizat modul în care declarațiile au uh, relevat respectarea regulilor în utilizarea banilor. Am analizat de asemenea dacă autoritățile bugetare ne-au informat în legătură cu uh, încheierea programului și dacă analizele au fost concludente. De asemenea, am analizat și modul în care Comisia a furnizat asistență statelor membre pentru încheierea perioadei 2007-2013 în programele specifice. Dați-mi voie să vă prezint concluziile noastre principale legate de această chestiune. Noi am constatat că um, toate Ehm, acțiunile Comisiei în susținerea statelor membre în perioada 2007-2013 în politicile de coeziune și dezvoltare rurală au fost corespunzătoare, au fost niște ehm, linii directoare elaborate de Comisie care au fost cuprinzătoare și toate statele membre ehm, și-au exprimat că au fost mulțumite de către susținerea și asistența primită din partea Comisiei. Oricum însă, în afară de aceste concluzii pozitive, am uh, constatat și uh, unele probleme în ce privește uh, cerințele um, care se bazau pe regulament și care nu au fost respectate. Și um, am avut din acest punct de vedere uh, cinci constatări în raportul nostru. Aș menționa în primul rând extinderea perioadei de eligibilitate pentru utilizarea instrumentelor financiare uh, în locul propunerii unui amendament care să înlocuiască uh, aceste uh, prevederi mult prea uh, laxe, prea permisive și din acest punct de vedere ar fi putut fi îmbunătățită activitatea pentru perioada 2014-2015. În raportul nostru anual pentru această perioadă vom reflecta de asemenea această problemă. În ce privește regulile și procedurile pentru încheierea perioadei 2007-2013, am constatat constatat că a existat uh, prea puțină atenție asupra uh, rezultatelor, pentru că în timp ce statele membre au, au obligația să vorbească despre rezultatele lor, uh, plățile pentru bilanțul final și încheierea perioadei nu au reflectat rezultatele pentru perioada 2014-2020, cadrul asigurator a fost mai degrabă aliniat în legătură cu cele două zone de cheltuieli și au introdus și o rezervă de performanță care să permită până la urmă uh, operațiuni practice. Deci au fost furnizate și asigurări uh, crescute în ce privește Um, perioada analizată, dar rămâne în continuare o diferență în ce privește terminologia, termenele stabilite, perioadele eh, limită de aplicare a programelor, iar din acest punct de vedere este necesară o armonizare pentru perioada post-2020. În legătură cu încheierea perioadei 2007-2013, Comisia trebuie să rămână foarte atentă în ce privește robustețea procesului. De exemplu, în ce privește coeziunea, în uh, respectarea termenelor limită în anumite uh, zone, um, responsabilitățile trebuie să fie crescute și um, va fi nevoie la un moment dat de aprobarea comisiei uh, în perioada um, care urmează să fie auditată, pentru că trebuie să garantăm legalitatea, regularitatea. În ce privește instrumentele financiare, acest lucru este obligatoriu. Problema esențială din punctul nostru de vedere este timingul în procesul de încheiere a perioadei, pentru că această încheiere formală este generată de, în momentul în care perioada următoare deja se derulează și Până la urmă, durata poate fi de câțiva ani. Dați-mi voie să vă ofer câteva date concrete. Perioada de eligibilitate pentru perioada 2007-2013 s-a încheiat în decembrie 2015, în baza regulei N plus 2, iar statele membre au putut să furnizeze Comisiei privind dezvoltarea rurală până pe 30 iunie 2016, iar în ce privește coeziunea până pe 31 martie 2017. Perioada de eligibilitate pentru perioada 2014-2020 se va încheia abia în decembrie 2023 în baza regulii N plus 3, iar statele membre vor putea să furnizeze Comisiei documentele eh, de încheiere Comisiei pe, pe 30 iunie 2024 și pentru coeziune până pe 15 februarie 2025. Uh, cu cât uh, acest deadline este, uh, o, prevede o perioadă mai îndelungată, cu atât mai dificil va fi să facem activitatea de, de auditare, pentru că, până la urmă, Comisia trebuie să dispună de 13,5 luni pentru uh, politica de coeziune în comparație cu 6 luni pentru dezvoltarea rurală. Deci pentru perioada 2014-2020 aranjamentele pentru cele două sectoare politice ar trebui să fie mai bine aliniate. Asta înseamnă că încheierea perioadei 2014-2020 în practică va începe mai târziu pentru domeniul coeziune decât pentru dezvoltare rurală. În plus, uh, suprapunerea semnificativă a sarcinilor se reflectă atunci când uh, analizăm uh, o serie de activități care s-au efectuat într-o perioadă premergătoare. Posibilitatea analizării banilor cheltuiți în perioada 2007-2013 uh, va uh, putea fi efectuată după o perioadă de 2 ani, iar pentru perioada 2014-2020 va fi de 3 ani. O altă preocupare se referă la raportul Comisiei privind rezultatele programelor de încheiere în ambele domenii, și pentru ambele perioade. În mod special, Comisia uh, nu uh, a informat autoritățile bugetare într-un document uh, consolidat în legătură cu derularea întregului proces din punct de vedere a respectării regulilor privind cheltuirea banilor. Noi considerăm că ar trebui să primim sau Comisia ar trebui să vă furnizeze dumneavoastră Parlamentului European și Consiliului informații și cheie în baza um, unor um, criterii relevante de uh, respectarea regulilor. Doamnelor și domnilor, Curtea de Conturi conchide că în ce privește regulile pentru încheierea perioadei de, uh, pentru programele de coeziune și dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, trebuie întreprinși pe uh, pași următori și o urmărire cu mai mare atenție uh, a rezultatelor, inclusiv ale programelor 2007-2013. Am făcut aceste recomandări Comisiei și statelor membre în speranța că pentru uh, cadrul financiar uh, post-2020 vor putea să fie operate unele modificări. Am analizat și uh, riscurile pentru care au decurs din uh, analiza programelor 2007-2013. Care ar fi recomandările noastre? În propuneri legislative pentru perioada post-2020, Comisia ar trebui să propună o mai bună aliniere a prevederilor privind uh, uh, închiderea programelor pentru dezvoltare rurală și coeziune într-o manieră armonizată și în baza unor analize anuale. Cea de-a doua recomandare în propunerile legislative pentru perioada post-2020, Comisia trebuie să introducă o acceptanță finală privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor și rezultatelor obținute prin încheierea programelor. Asta ar include inclusiv proceduri pentru calcularea riscului rezidual, și al uh, nivelului programelor, astfel încât să nu se depășească um, anumite limite în atingerea obiectivelor și prin operarea unor uh, corecții financiare dacă ele se vor dovedi a fi necesare. Cea de-a treia recomandare. În propunerile legislative pentru perioada post-2020, Comisia ar trebui să specifice cum va informa autoritățile bugetare în legătură cu rezultatele procesului de uh, încheiere a programelor în baza recomandărilor făcute. În al patrulea rând, în propuneri legislative pentru perioada post-2020, Comisia ar trebui să garanteze că perioada de eligibilitate pentru uh, cheltuielile în baza uh, unor programe nu se va supropune cu alte probleme și că finalizarea va fi finalizată după încheierea perioadei de eligibilitate, iar statele membre ar trebui să furnizeze toate documentele nu mai târziu de șase luni după ce se încheie perioada de eligibilitate. Astfel, Comisia va dispune de alte șase luni pentru decizia pe marginea acestor documente. Cea de-a cincea recomandare, statele membre ar trebui să creeze și să furnizeze o contribuție pe plan comunitar în legătură cu proiectele pentru perioada 2007-2013 la timp, pentru că 90 de zile calendaristice din momentul în care s-a înaintat solicitarea de finanțare ar fi o perioadă adecvată și pentru perioada 2014-2020. Cea de-a șasea recomandare, Comisia trebuie să adopte proiectul decizii majore pentru uh, în baza experienței din perioada 2007-2013 pentru perioada 2014-2020 iar a trebuit să fie formulate proceduri interne care să garanteze luarea unor decizii la timp. Ultima recomandare, statele membre a trebuit să implementeze proceduri specifice în ce privește eligibilitatea finanțării uh, în relație cu instrumentele instrumentele financiare eh, contractuale. Acestea ar fi concluziile noastre și doresc să mulțumesc raportului dumneavoastră, domnul Liberațchi, pentru eh, colaborarea noastră eh, foarte fructuoasă în pregătirea acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc la rândul meu. Avem o problemă de timp pentru că mai avem un raport special și uh, la și jumătate uh, ne vom întâlni cu reprezentantul președinției malteze. Ca atare dau cuvântul domnului raportor Liberatski pentru 3 minute. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Voi încerca să respect limita de timp impusă, să nu vă uh, plictisesc prea mult. Mai întâi, sunt de acord cu recomandările Curții Europene de Conturi. În al doilea rând, să nu uităm că vorbim despre sute de miliarde de euro. Fondurile pentru agricultură și pentru coeziune. Aș vrea să mai spun de la început că ar trebui să preluăm aceste recomandări în proiectul de raport, subliniind importanța obiectivelor pe care dorim să le atingem. Și ar trebui să ajungem cât mai repede la închidere. Vreau să subliniez două lucruri. Mai întâi, mă uimește să văd faptul că se refuză la nivelul Comisiei formularea de angajamente uh, din 2020 încolo. Mi se pare un lucru important. Domnul Oettinger a spus deja că se gândește la recomandări de acest gen. Mai departe, pentru că încerc să fiu cât se poate de succint, perioada de eligibilitate și suprapunerile. Haideți să încercăm să evităm cât se poate de mult suprapunerile în perioada următoare, pentru că astfel vom plăti banii mai repede și vom putea avea o rată de absorpție uh, maximă, iar procesele vor fi cât se poate de simple. Toate recomandările mele sunt în textul pe care le-ați primit. Am vrut să mă limitez la cele trei minute, așa că mă opresc aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegii Ștehovski, bitte exemplar, colegul Ștehovski acum. Give me one minute more. Mulțumesc frumos, domnul Liberațchi mi-a dat un minut în plus, așa că am și eu trei minute. Da, cooperarea este excelentă. Cred că am ajuns la o mare coaliție. Și am vorbit mai mult ieri despre asta. Mulțumesc frumos Curții Europene de Conturi pentru raportul excelent. Eu înlocuiesc pe domnul Andrei Novakov, care nu a putut fi prezent aici. Voi face și eu câteva observații. Dezvoltările rurale și um, politica agricolă comună reprezintă 44% din aceste fonduri, uh, cea mai mare parte. În doar câțiva ani, 2007-2013, 15 milioane de europeni au beneficiat de Fondul Social European. Peste 120 de startup-uri au fost uh, ajutate de fondurile europene și au existat 400 de mii de investiții individuale în IMM-uri. Investițiile europene în inovare au creat 42.000 uh, de operațiuni de cercetare și au susținut 95.000 de proiecte de inovare. Politica de coeziune a dus la dezvoltarea 5.000 de drumuri și la reconstrucția 29.000 de kilometri, alți kilometri și a 1100 km de cale ferată plus 4000 de kilometri reconstruiți. 10 milioane de europeni au uh, avut acces la internet datorită fondurilor europene structurale și de investiții. Pe lângă succesul clar din perioada 2007-2013, Curtea Europeană de Conturi a găsit că nu toate plățile au fost legate direct de realizările Concluzia mea concretă este că stabilirea unor indicatori concreți de performanță atunci când se hotărăște programul operațional și implicarea de uh, criterii de calita calitative ar fi uh, un element uh, facilitator pentru audit și pentru obținerea de rezultate concrete. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Fogen, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, Mie, uh, mie de ajuns uh, un minut, pentru că Thomas s-a întins prea mult cu cele trei ale lui. Mulțumesc mai întâi curții și raportorului pentru recomandări. Cred că uh, țara Galilor, ca și Polonia, este un beneficiar major al fondurilor de coeziune și de aceea trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie. Deci salut toate propunerile, inclusiv cele privind armonizarea. Cred că este important ca în viitor să uh, mai, merge mai departe cu armonizarea regulamentelor, ceea ce a acceptat și Curtea în propunerea sa. În ceea ce privește problema următoarei perioade de după 2020, da, trebuie să vină. Uh, Rapoartele trebuie să ajungă mai întâi la comisie, după aceea avem nevoie de propunerea sa, după care Parlamentul va avea și el ceva de zis. Deci putem fi liniștiți că în cele din urmă vom primi rapoartele de la comisie. În ceea ce privește suprapunerea, și aici e ideea mea principală, programele trebuie închise cât mai repede cu putință. Dar avem nevoie de ceva gen N plus 2 sau N plus 3, pentru că nu ne putem aștepta ca proiectele să fie finanțate la sfârșitul pe, uh, perioadei și tot până atunci să avem și toate lucrurile încheiate. Deci avem nevoie de ceva N plus 2, N plus 3 pentru beneficiari. Iar noi, ca și Comisie și ca Uniunea Europeană, am putea adopta programele mai de, repede decât au făcut-o, putem îndemna statele membre ca programele operaționale să meargă cât mai repede, dar în cele din urmă avem nevoie de ceva gen N plus 1, N plus 2, N plus 3, altfel nu am fi corect și nu am merge în avantajul beneficiarilor. Mulțumesc Comisiei. Directorul Zeber de la Direcția Generală pentru Chestiuni Regionale, 3 minute și chiar mai puțin, dacă se poate. Thank you very much. Uh, Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Mai întâi uh, apreciez raportul curții, am lucrat îndeaproape cu ei, dar e clar, atunci când curtea spune că uh, Comisia a lucrat strâns cu statele membre, e un lucru pe care îl apreciem, pentru că ni se recunoaște munca. Într-adevăr, am lucrat foarte mult ca să elaborăm uh, cu atenție acest exercițiu de închidere pentru 2015. Uh, Știți că lucrul a fost mai bine decât uh, data trecută, fiindcă autoritățile de audit și supravegherea comisiei au fost foarte stricte, după cum a raportat acestei comisii și în rapoartele noastre anuale de activitate. În ceea ce privește recomandările, salutăm recomandările 6 și 7 care se adresează Comisiei. Adoptăm toate proiectele majore rămase și avem doar 6 pe masă pentru peste 1000 de asemenea ă, proiecte majore și uh, recomandăm examinarea cu atentă pentru a ne asigura că în momentul închiderii totul este bine acoperit. În ceea ce privește recomandările pe care le-am respins, îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta. Am lucrat uh, îndeaproape cu curtea pentru a găsi o formulă care să permită uh, Comisiei să accepte toate recomandările. În special, după cum știți, Comisia este foarte atentă la puterea sa de inițiativă și considerăm că nu putem fi forțați printr-un raport de audit să uh, emitem anumite propuneri în comi- în pro- uh, în, pentru perioada după 2020. Am găsit până la urmă o formulare care ne-ar fi uh, permis să acceptăm recomandările, însă pentru că până la urmă aceasta a avut uh, așa natura unei directive și a unei serii de instrucțiuni. A trebuit să le respingem, dar uh, la nivel de substanță vă pot uh, asigura că suntem de acord cu cea mai mare parte a conținutului recomandărilor. Domnul Liberațchi a spus că acceptăm foarte mult nevoia de armonizare suplimentară. Cele trei direcții generale lucrează în această direcție de asemenea, recomandarea numărul 2 ne spune practic că trebuie să folosim sistemul pentru, din perioada 2014 pentru perioada de do, după 2020. În principiu, asta nu este o problemă pentru noi. Problema este că ni se spune atunci când ni se spune să introduceți în propunere asta sau asta. După cum a spus domnul comisar Oettinger mai devreme, și uh, domnul Vogan, uh, comisia va veni cu propuneri, va ține seama de toate recomandările și toate discuțiile, dar nu se poate să ni se spună de către curte exact ce să includem în aceste recomandări. Și ultima recomandare cu care avem o problemă de substanță este numărul 4, care se referă la suprapuneri. Domnule Von, cred că ați explicat foarte bine că uh, Proiectele multianuale și beneficiarii au nevoie de timp pentru a putea pune în aplicare proiectele. Doamne Gresle, ați vorbit uh, la cele 181 de proiecte cheie din Grecia care au nevoie de timp pentru punerea în aplicare. Chiar dumneavoastră ați spus că avem nevoie de proiecte care să dea rezultate și nu doar de absorbție financiară după un an, iar pentru asta considerăm că e nevoie de o oarecare suprapunere și pentru a ajuta la o tranziție ușoară de la o perioadă la alta. Suntem de acord că, într-adevăr, există o problemă de competiție între administrații, între închidere și perioada următoare. De aceea uh, îndemnăm statele membre să folosească asistență tehnică pentru ca încheierea pentru perioada anterioară să fie una solidă. Cam asta am avut de zis eu. Vă rog să fiți uh, liniștiți, vrem să fim transparenți și să ținem la curent uh, Comisia cu rezultatul închiderilor. Am înțeles că aveți deja toate datele privind uh, performanța ex post. Uh, deci, domnule Liberațchi, cred că recomandarea dumneavoastră de a avea date despre performanța perioadei a fost deja îndeplinită aici și cu plăcere vă oferim toate informațiile despre închidere de îndată ce se finalizează exercițiul, în raportul anual de activitate, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hoisler, de la Direcția Generală Agri. 3 minute. Particularly pick on the agriculture o să mă leg în special de recomandările ce țin de agricultură. S-a menționat nevoia separării celor două fonduri, deci cred că recomandările de armonizare totală a normelor pentru cele două fonduri trebuie analizate și pe baza a ceea ce se întâmplă de fapt în statele membre și cine sunt autoritățile responsabile în statele membre pentru aceste fonduri. În plus, există de asemenea și legătura puternică cu politica agricolă comună și trebuie să continuăm să păstrăm aceste legături și în viitor. În ceea ce privește raportarea, cred că s-au făcut progrese clare și în uh, încheierea perioadei 2007-2013 Rezultatele au fost uh, reușite, programele s-au uh, închis deja, au mai rămas doar 28 și anul acesta ar trebui închise și ele. Deci cred că problema suprapunerii este oarecum uh, mulțumitoare în sectorul agricol. Vreau doar să subliniez ce a spus colegul mai devreme, faptul că există um, recomandări uh, din partea statelor membre și a programelor de a exista această uh, posibilitate de suprapunere, fiindcă astfel se uh, oferă continuitate. Să închei programul brusc înseamnă că până la urmă te-ai confrunta cu situația unde unul sau chiar mai mulți ani nu ai avea practic niciun fond uh, disponibil pentru statele membre, ceea ce nu cred că este în interesul nici al statelor membre, nici al autorităților noastre. În sfârșit, uh, cred că este important, de asemenea, ca mesaj pe care vreau să-l reiterez, transmis și de colegul, noul CFM, propunerea Comisiei va veni în curând și există un sprijin uh, puternic pentru aceste recomandări, pentru recomandările curții în ceea ce privește armonizarea regulilor. Uh, Comisia ascultă și cu siguranță veți vedea în propunerea noastră multe dintre elementele pozitive prezentate de curte în raportul său, însă, evident, din motive juridice și constituționale, oarecum, Comisia nu poate accepta să îi se impună ce introduce într-o propunere. Dar, practic, e singurul lucru unde avem neînțelegeri. Mulțumesc. Raportorul își dorește să mai ia dată cuvântul la sfârșit? Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte succint. Văd că avem încă motive să discutăm cu Comisia în ceea ce privește suprapunerea și armonizarea. În al doilea rând, eu nu înțeleg neapărat un lucru bun dacă Digi Regio spune că Curtea de Audit nu ne poate impune nicio soluție în ceea ce privește politica de coeziune și în agricultură, pentru că, potrivit Constituției, Comisia Independentă și așa mai departe. Domnilor, asta înseamnă că avem de discutat în viitor la nivelul acestei comisii pentru că o abordare atât de rigidă, cel puțin din perspectiva mea, nu este prea frumoasă. În sfârșit, domnule Valco, mulțumesc frumos pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Mulțumesc domnului Ellers eh, secretariatului pentru maniera eficientă de redactare a notelor și mulțumesc, doamnă președintă. Yes, thank you, uh, madam. Mulțumesc și eu, doamnă președintă spune domnul Balco, pentru că ați prezidat această dezbatere care s-a desfășurat într-o atmosferă foarte plăcută. Mulțumesc și reprezentanților Comisiei pentru uh, colegialitate. Dezbaterea a fost una dificilă, însă recomandările au apărut ca urmare a acestei dezbateri. Din păcate, uh, Comisia nu a acceptat mare parte a recomandărilor noastre. Uh, primele patru nu sunt acceptate și mă întreb de ce, pentru că dacă vă uitați la sfârșitul fiecăreia dintre aceste patru recomandări, se vorbește despre pregătirea uh, propunerii legislative pentru după 2020. A mai existat o perioadă și anul trecut, în decembrie, un termen limită și Am doar o idee vis-a-vis -vis de ce a spus uh, domnul Von și colegul său. Poate că nu avem nevoie de N plus 2 și cu siguranță nu de un N plus 3. Pentru că nu dă, dă, exemplifică un management financiar solid. Avem un exemplu concret în acest sens. Dacă ne gândim la N plus 0, poate am găsi o soluție de compromis cu N plus 1. Nu scrie în raport, dar putem încerca să facem așa. Și astfel uh, am asigurat timp uh, tuturor actorilor implicați. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Am uh, rugat președinția malteză să vine la noi la 11.45, însă aici ne-am întrerupe, ne-am întrerupe la următorul punct uh, de pe ordinea zi, și anume raportul special 31 privind schimbările climatice. Domnul Stahovski ar fi raportor, uh, dar acum uh, următorul vorbitor are cuvântul. To members and to our rapporteur. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați eurodeputați uh, și mulțumesc domnului raportor. Am, uh, le mulțumesc și colegilor care mă ajută cu prezentarea și uh, cu celelalte lucruri. Îi mulțumesc și lui Kirsty Kelly Light, uh, care împreună cu mine au răspuns de mare parte din acest audit înainte să uh, plece pentru a deveni președinta Estoniei. Raportul a fost publicat pe 22 noiembrie. Am avut o reuniune constructivă pe 8 februarie cu domnul comisar uh, Caniete, domnul Hogan și domnul Modas. Raportul a fost primit bine și la uh, grupul de lucru al uh, consilierilor financiari în februarie. O să vă prezint auditul, constatările și recomandările acestuia. Mai întâi auditul. Uh, Principala noastră întrebare a fost dacă obiectivul de a cheltui cel puțin 20% din bugetul european pe acțiuni climatice poate fi îndeplinit și dacă abordarea folosită vine cu o valoare adăugată. Atingerea acestui 20% ar însemna vreo 212 miliarde de euro cheltuite pe acțiuni climatice. Între octombrie 2015 și februarie 2016 am desfășurat vizite de audit în Polonia, la care am participat și eu, pe tema coeziunii și PAC, în Germania și în România privind coeziunea și în Franța și Spania privind politica agricolă comună. Am desfășurat și activități pe Orizont 2020, pescuit și proiectul LIFE la nivelul Comisiei. Am cooperat foarte bine cu Comisia și pentru asta îi mulțumim. Nu am analizat efectele generale uh, adverse generate de anumite cheltuieli și nici uh, cheltuielile bugetare ce nu au legătură cu clima. De asemenea, alte cheltuieli în afara Uniunii Europene, de exemplu BEI, nici acestea nu au intrat în domeniul nostru de acțiune. Și nu am acoperit cheltuielile efective, pentru că sistemul uh, Comisiei uh, se referă la cheltuielile planificate pe perioada 2014-2020, pe de altă parte uh, erau uh, la început. Constatările noastre. acțiunile sunt ambițioase și s-au făcut progrese per total. Am găsit acțiuni climatice mai multe, mai bine țintite în FEDER și Fondul pentru Coeziune. Eu personal am vizitat un proiect de eficiență energetică la București pentru izolarea clădirilor rezidențiale, impresionant, finanțat, cofinanțat prin uh, RDF. Dar în dom- domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului și a Fondului Social European nu am găsit transferuri semnificative către uh, acțiunile climatice și nu s-au exploatat toate opțiunile existente. De asemenea, uh, cercetările rămân foarte departe de țintă. Conform Comisiei, fondurile dedicate acțiunilor climatice în uh, jur de 17,6% au fost revizuite la 18,9% pentru perioada 2014-2020, tot departe de obiectivul de 20%. Dar acestea sunt cifrele comisiei, care includ supraestimări. În auditul nostru am analizat metodologia comisiei și am spus unde credem noi că aceasta nu respectă recomandările internaționale. La agricultură și dezvoltare rurală, de exemplu, calculele noastre sugerează 33 de miliarde de euro mai puțin pentru acțiuni climatice presupunerile privind plățile directe din agricultură nu sunt bine justificate. Dacă principiul conservator se aplică, am uh, estimat că aceste contribuții ar scădea cu 9 miliarde de euro, iar în dezvoltare rurală uh, am găsit o supraestimare de aproape 24 miliarde de euro în, din cauza unei metodologii care nu face distinția suficientă între uh, diverse măsuri și, confruntat cu aspecte similare în ERDF și Fondul de Coeziune, o altă parte a Comisiei a reușit uh, o abordare mai detaliată. Deci nu recomandăm ceva exagerat de birocratic. Per total, nu am găsit o um, schimbare semnificativă în cheltuielile PAC, deși există unele practici. Iată aici o bună practică. Un proiect în uh, Alpii Rurali, în Franța, unde se produce energie din deșeuri, jumătate deșeuri din uh, agricultură, jumătate din surse locale, deșeuri ecologice. Dar trebuie să facem mai multe pentru a uh, dezvolta asemenea practici și mai este timp de schimbare, atât cantitativă cât și calitativă. DigiAgri, de exemplu, ar putea să crească generalizarea acțiunilor climatice prin elaborarea uh, de noi măsuri sau uh, stabilirea de noi obiective pentru cele existente. Se pot face schimbări efective în ce a mai rămas din uh, cadrul financiar multianual până în 2020 și, evident, se poate folosi consultarea privind viitorul pact pentru mai bune, o mai bună planificare a viitorului. În cercetare, Orizont 2020 a rămas în urma țintei de 35%, după cum se uh, vede aici. Am uh, estimat că e necesar ca aproape jumătate din finanțare să se uh, aloce pentru acest domeniu până în 2020 pentru a prinde în urmă. În concluzie, avem șapte recomandări. Iată rezumatul pe un slide. Principalele recomandări sunt un exercițiu solid de consolidare multianuală și un cadru de raportare cuprinzător. Să existe o evaluare a nevoilor privind schimbările climatice. Supraestimările din dezvoltarea rurală să fie colectate, planurile de acțiune să fie redactate pentru acele sectoare care au rămas în urmă, cheltuielile efective și rezultatele să se monitorizeze și, în sfârșit, să se exploreze toate oportunitățile existente pentru ca trecerea spre schimbările climatice să fie realistă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumim pentru raportul foarte interesant și acum colegul Ștehovski are cuvântul pentru 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un raport într-adevăr foarte interesant Însă, înainte de a intra în detalii, permiteți-mi să mulțumesc curții de conturi și anume domnului Owen și echipei sale pentru acest raport interesant. Aveți într-adevăr un raport uh, excelent care arată că tocmai eh, când vine vorba despre schimbările climatice, trebuie să adoptăm o poziție foarte serioasă. Este un subiect foarte interesant. Mulțumesc aici și comisiei și pentru contribuția la întocmirea raportului. În ceea ce privește protecția mediului, există câteva întrebări importante. Care sunt efectele pentru noi și nu numai pentru noi, ci pentru uh, schimb, pentru viitoarele generații. Cum uh, ne putem uh, gestiona sau defini politica privind clima în prezent? Pentru că UE este unul dintre liderii din domeniul uh, protecției climei. Am stabilit obiective ambițioase până în 2020, reducerea de uh, gaze, de emisii de gaze cu efect de seră cu 20% și de asemenea 20% din uh, bugetul UE va fi cheltuit pentru măsuri pentru protecția climei până în 2020, dar totodată sunt uh, obiective foarte ambițioase și este nevoie de strategii clare, de indicatori uh, cuantificabil de rezultate și așa mai departe. Vedem uh, în auditul Curții de Conturi că într-adevăr s-au înregistrat progrese, însă vedem că au rămas riscuri, mai ales în două domenii. Nu există un plan concret cu privire la modul în care putem să impunem aceste măsuri în diverse linii bugetare și nu există un plan aferent. Și în al doilea rând, chestiunea coeficienților. Mi se pare că în continuare aici există riscuri pentru protecția climei, iar Comisia ar trebui să extragă aceste lucruri din rapoartele Curții de Conturi și ale Parlamentului, mai ales când vine vorba despre întocmirea unor coeficienți. Apoi mai există o, o întrebare legată de uh, consecințele planificării bugetare pentru măsurile de finanțare a protecției crimei. Totodată combaterea consecințelor negative ale schimbărilor climatice. Fără amănunte în acest domeniu nu putem obține o vedere de ansamblu asupra modului în care UE contribuie financiar la combaterea schimbărilor climatice. Dar ar fi nevoie de aceste informații pentru a vedea într-adevăr dacă s-a atins obiectivul de 20%. Nu știm la ce contribuim uh, prin acele din acea alocare de 20% din bugetul european. Există mai multe agenții, cum ar fi Agenția de Mediu Europeană sau Institutul Tehnologic, care colaborează cu Comisia Europeană în cadrul unor grupuri de lucru și aici ar putea contribui la definirea unor indicatori cuantificabili uh, lucru pe care mi l-aș dori. Apoi mai solicităm să se facă dovada că există o valoare adăugată acestor măsuri. Și ultima observație, vreau să închei aici, este o provocare, într-adevăr, însă eu însumi mi-asum cu plăcere astfel de provocări. Trebuie să arătăm că suntem capabili să facem față provocărilor actuale, dar avem nevoie și de obiective concrete în acest sens. Mulțumesc și acum colegul Iavo a solicitat să intervină două minute. Mulțumesc, o să încerc să respect limita de două minute. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc sau vreau să mulțumesc domnului Vinauen pentru excelentul raport și echipei sale. Ca o concluzie importantă a raportului arată că există riscul de a nu ajunge la 20% cheltuieli pentru clima. Și asta, asta afirmau verzii de ani buni. Noi am solicitat Comisia în repetate rânduri să accelereze eforturile când vine vorba de finanțarea acestor proiecte, tocmai pentru a atinge obiectivul de 20%. Nu se va întâmpla acest lucru dacă nu există un angajament serios din partea Comisiei în sensul uh, intensificării eforturilor. Și se spune clar în raport, nu este posibil să se îndeplinească obiectivul atâta timp cât nu se vorbește de atâta timp cât nu se explorează întregul potențial al măsurilor pentru climă. Deci practic, nu pentru că obiectivul a fost prea ambițios, ci pentru că nu s-au depus destule eforturi s-a întâmplat acest lucru. E nevoie de mai mult angajament din partea statelor membre, din partea Comisiei, în anii ce vor urma până în 2020. Este nevoie, așa cum se spune în raport, de cel puțin de o medie de 22% de, tocmai pentru a ajunge la obiectivul de 20%. Vreau să mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru excelent. Cred că mai sunt câteva propuneri minore pe care le-am depune ca amendamente, dar aș vrea să propun comisiei noastre și anume ideea că raportul special ar trebui să fie inclus parțial în raportul de descărcare de gestiune al Comisiei, pentru că vorbim despre un obiectiv uh, al UE care s-ar putea să nu mai fie atins dacă nu acționăm. Deci nu va fi doar un raport special, dar acesta trebuie să fie inclus și în raportul de descărcare de gestiune. Mulțumesc. Colegul Von? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și curții de conturi. Este un raport excelent, ca de obicei, și prezentarea la fel. Îmi închipui că, mai ales când vine vorba de cheltuielile pentru climă, lucrurile pot deveni dificile, pentru că multe domenii depinde și de definiții, definiția acțiunilor pentru climă. Știu că multe programe operaționale, opera, operaționale s-a întâmplat acest lucru, lucrez la o astfel de comisie. Statele membre trebuie să fie creative când vine vorba de clasificarea acestor măsuri pentru climă. Programe de operație programele operaționale trec prin uh, comisie și trebuie să se demonstreze că acele 20% s-au cheltuit într-adevăr pentru măsuri pentru climă, acțiuni pentru climă. Deci, se... de aceea avem uh, obiective, de aceea avem acea cifră de 20%. De exemplu, există 30% din plăți uh, pentru subvențiile acordate fermierilor care iau măsuri uh, pentru protecția mediului. Întrebarea mea este următoarea. Studiul pe care l-ați făcut la Curtea de Conturi, la um, o etapă timpurie a programelor, referitor la ce s-a întâmplat în 2015-2016, deci nu cumva a fost cam de vreme pentru un astfel de raport? Când vorbim de trecerea către cheltuieli pentru climă, Poate că mai e nevoie de încă un raport similar care să se uh, întocmească la sfârșitul perioadei, pentru că așa ar fi mult mai ușor să vedem dacă într-adevăr acea mutare a cheltuielilor către uh, finanțarea unor măsuri pentru clima s-a petrecut sau nu. De la Direcția Agrară acum. Vă rog să respectați cele trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte. De asemenea, aș vrea să mulțumesc curții pentru raportul întocmit și relația bună pe care am avut-o la diferitele reuniuni. Am avut o serie de divergențe de opinie, mai ales în ceea ce privește metodologi- metodologia. Comisia uh, ca și noi uh, foloseau o metodă internațională, acceptată la nivel internațional. Cum s-a spus și mai devreme, am avut de asemenea greutăți când venea vorba de măsurarea cheltuielilor, respectiv a rezultatelor obținute prin aceste investiții. Vrem să îmbunătățim, desigur, cheltuielile pentru combaterea schimbărilor climatice și aici uh, Comisia trebuie să răspundă sau încearcă să răspundă la aceste lucruri în raport. Pentru prima dată a existat un obiectiv ferm, practic un procentaj al cheltuielilor în agricultură pentru combaterea uh, schimbărilor climatice. Nu exista un astfel de obiectiv în perioada anterioară, însă s-ar putea să fie greu să se pună în aplicare acest uh, obiectiv. Încă mai există timp la dispoziție pentru a îmbunătăți măsurile la fața locului. După cum s-a spus, toate aceste lucruri depind de statele membre, de programele operaționale, de modul în care se cheltuiesc banii puși la dispoziție din buget. Toate eforturile vor fi îndreptate către îndeplinirea acestui obiectiv. DG Agri, Comisia nu a fost de acord cu toate recomandările. Parțial am, am acceptat uh, recomandările privind uh, supraestimările, dar am spus totodată că metodologia trebuie să rămână în conformitate cu actualul CFM, asta pentru predictibilitate și transparență. Iar pentru perioada ce va urma, într-adevăr, ne vom gândi la un reglaj fin, respectiv o punere în concordanță cu alte metodologii. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Hauer, vreți să mai faceți o observație? Ministrul uh, este deja în fața ușii, va intra imediat în sală. Mulțumesc! Două observații rapide. Vreau să răspund răspund întrebările domnului Ivon. Da, este greu să măsuri uh, măsurile pentru climă. Trebuie să fii prudent când vine vorba de tot soiul de incertitudini ale liniilor directoare. Nu știu dacă Comisia a fost uh, foarte pedantă când a venit vorba despre primul capitol, primul pilon, non-greening. Sugerăm să se ia cifre mai mici. Ei au folosit 20% sau 10%. Deci asta nu este punerea în aplicare a principiului conservator. Ei au ales 20% în loc de 10%, când a fost vorba de 9 miliarde la fel. Domnul Von, ați întrebat dacă a fost prea devreme. Eu nu cred că a fost prea vreme. Ehm, toată lumea știe că este timp pentru îmbunătățiri, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Noi ar trebui să ne gândim la o întoarcere la fostele principii. Poate că dacă am măsura planurile actuale, planurile actuale nu ar fi o idee prea bună. Deci ar trebui să fim foarte atenți și acum pentru a încheia, să ne concentrăm în acest moment critic pentru Uniunea Europeană. Curtea crede, așa cum a spus și președintele nostru, că stabilirea încrederii populației este foarte importantă. Deci pentru politicii, politicienii noștri la vârf este important acest lucru. Credem că toată lumea, liderii politici și populația uh, trebuie să facă acest lucru uh, pentru a se restabili credibilitatea sunt uh, mulțumit de observațiile celorlalți membri. Este bine că Uniunea Europeană a preluat rolul de lider când a venit vorba de generalizarea politicilor bugetare în acest sens, în sensul ecologic. Deci pentru a îmbunătăți procesul, mă rog, trebuie spus că în 2014-2015 ne-am îmbunătățit față de trecut, dar în continuare ne putem îmbunătăți. Există în continuare riscul de a nu atinge obiectivul de 20%, dar asta nu înseamnă că uh, recomandăm eliminarea obiectivului. Este în continuare un angajament important și noi facem recomandări care pur și simplu își propun uh, îmbunătățirea eficienței pe viitor. Mulțumesc uh, raportorilor și uh, în special echipei mele. Mulțumesc. Mulțumesc. Am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Tamaș, îmi pare rău. Da, te rog. Sau? Intervenție fără microfon din sală. Îmi cer scuze, dar trebuie să revenim la aceste subiecte. În 2018 sau 2019 vom reveni și vom ruga secretariatul să includă observația că trebuie să se discută din nou subiectul pentru că este unul foarte important. Mulțumesc și Curții de Conturi pentru prezentarea raportului. Spun bun venit uh, Ministrului de Finanțe, Clona din Malta și domnului Pila de la general, uh, Secretarul General. Ne bucurăm că ne-ați prezentat uh, recomandările Consiliului pentru descărcarea de gestiune. Sau sper că le veți prezenta acum și în prezența Comisarului pentru Buget, domnul Oettinger Mă bucur că ați revenit. Domnule ministru, aveți cuvântul. Madam Chair, le... Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, stimați deputați, domnule comisar, Oettinger, pentru mine este o plăcere să mă adresez uh, membrilor comisiei dumneavoastră astăzi și să vă prezint recomandările Consiliului privind descărcarea uh, pentru implementarea bugetului pe anul 2015, așa cum prevede tratatul. Uh, doresc să încep prin a menționa importanța acestui exercițiu toți suntem de acord că trebuie să folosim fondurile europene cât mai eficient în baza unui management bugetar sănătos. Obținerea de rezultate pozitive este deosebit de important pentru că și publicul larg are o percepție vis-a-vis -vis de modul în care banii publici sunt folosiți corespunzătoare. Consiliul ECOFIN a adoptat recomandările pentru acordarea descărcării de gestiune pentru Comisie pentru implementarea bugetului pe anul 2015, dar Consilia ECOFIN a adoptat și o recomandare de descărcare pentru agențiile descentralizate, agențiile eh, executive. În recomandări, Consiliul pune accentul pe o serie întreagă de elemente care, din uh, punctul de vedere al Consiliului, trebuie să fie um, puse în aplicare de către toți actorii implicați. Pe de o parte, Consiliul uh, salută avizul pozitiv din partea Curții de Conturi și încurajează Comisia să continue să creeze garanții pentru menținerea unui nivel ridicat de implementare în anul următor. În plus, Consiliul uh, își exprimă satisfacția conform observațiilor făcute că nivelul general estimat de e, uh, e, erori s-a îmbunătățit în ultimii ani pentru că uh, pentru perioada 2007-2013 de programare, rata erorilor a fost semnificativ mai scăzută față de uh, ciclul precedent. Pe de altă parte, Consiliul este decepționat de faptul că nivelul general al erorilor uh, în ce privește plățile pe 2015 s-a menținut la 3,8% și uh, există în continuare un nivel material uh, al erorilor. Nu s-a atins uh, obiectivul general propus de către Curtea de Conturi de rată erorilor doar de 2%. Din acest punct de vedere este nevoie de îmbunătățire în sistemul general de management financiar. Trebuie să recunoaștem că s-au obținut rezultate în acest context și Consiliul apreciază eforturile, acțiunile întreprinse de către Comisie și de statele membre. În acest sens, Consiliul își exprimă satisfacția că um, a uh, scăzut numărul de nerespectări ale uh, prevederilor regulamentare um, la nivelul implementării în statele membre dar uh, uh, trebuie să existe o îmbunătățire a beneficiilor, pentru că uh, există um, un cadru legal complex în ce privește modul în care banii europeni sunt utilizați. Trebuie ca recomandările curții să fie respectate mai strict, iar curtea să coopereze mai strâns cu Comisia pentru îmbunătățirea calității și mai puțin a cantității verificărilor făcute la primul nivel, Uh, pentru uh, a preveni erorile în perioada următoare. Din acest punct de vedere, Consiliul insistă asupra faptului că uh, și costurile activității de control trebuie să spadă. Trebuie să existe un echilibru între riscul erorilor și costul controlelor și auditărilor efectuate. Dați-mi voie să insiste asemenea asupra faptului că prevenirea este întotdeauna mai bună decât corecția. Trebuie să existe măsuri preventive din partea Comisiei ca, de pildă, întreruperea efectuării plăților acolo unde se constată erori. Consiliul, de asemenea, insistă asupra necesității de aplicarea unor corecții financiare conform regulilor în vigoare pentru a proteja bugetul european. În acest context, Consiliul regretă că nu uh, uh, toți uh, actorii implicați uh, au utilizat măsurile, metodologia necesară pentru a detecta erori. În felul acesta s-ar fi putut uh, acționa în uh, utilizarea mai bună a banului european. Consiliul face apel la Comisie să furnizeze un raport cuprinzător în legătură cu zonele unde uh, rata estimată a erorilor este um, în continuare ridicată și să se um, atragă atenția și asupra cauzelor care duc la aceste erori. Trebuie ca punctele slabe, inclusiv în sistemul de control, să fie depistate și să fie uh, propuse măsuri de corecție și pentru propunerea de acțiuni adecvate, cum ar fi simplificarea prevederilor aplicabile, îmbunătățirea sistemului de control. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că eh, simplificarea regulilor este esențială pentru a se reduce rata erorilor. Simplificarea regulilor eh, trebuie să ducă și la linii directoare îmbunătățite pentru ca povara birocratică asupra autorităților naționale să fie mai mică și controlele să poată să fie mai puțin costisitoare. Trebuie eh, ca și calitatea informațiilor privind instrumentele financiare utilizate să fie îmbunătățită. Consiliul face apel la Comisie ca informațiile să fie împărtășite într-o manieră adecvată și transparentă. Consiliul de asemenea subliniază importanța furnizării de informații la timp în legătură cu rezultatele auditorilor pentru a revizui aplicarea principiului unui audit unic. Consiliul de asemenea salută analizarea cauzelor care eh, au dus la erori în eh, implementarea programului pentru 2015. Trebuie să existe o observație legătură cu o mai strânsă uh, corelare între tipurile de cheltuieli și uh, managementul uh, pentru programe. În ce privește managementul financiar și bugetar și predictibilitatea finanțării europene, este important ca creditele de angajament să fie analizate pe o perioadă mai îndelungată într-o manieră transparentă um, pentru um, a vedea dacă se respectă și limitele bugetare um, convenite inițial. Și acest lucru trebuie să se întâmple înainte de încheierea cadrului financiar multianual. Consiliul, de asemenea, face apel la Comisia să financeze într-o manieră regulată informații clare um, și la timp în legătură cu um, creditele de plată. Trebuie să amintim că Eh, acordăm mare importanță în ce privește respectarea principiului unității bugetului european. Și o ultimă chestiune pe care doresc să o menționez, performanța, obținerea de rezultate, concentrarea pe performanță este de importanță extraordinară, mai ales în contextul respectării bu- disciplinei bugetare. Consiliul, din acest punct de vedere, apreciază conlucrarea pentru atingerea acestui obiectiv iar în evaluarea anuală a managementului sănătos al fondurilor europene acest lucru trebuie să fie evident. De aceea încurajăm Curtea de Conturi să se concentreze mai degrabă pe performanță în viitoarele raporturi anuale. Consiliul salută Um, orientarea activității Comisiei uh, pe bugete care să fie gândite pe rezultate și acest lucru pe plan european și Comisia va trebui să-și continue eforturile în a uh, unei uh, măsurări performanțelor în cadrul acestor bugete orientate pe rezultate. Consiliul subliniază oricum că și uh, acest uh, cadru al bugetelor orientate pe bugete uh, trebuie să se bazeze pe furnizarea de informații, să existe indicatori uh, Uh, concludenți uh, bazați pe date relevante privind inclusiv uh, povara birocratică. Doamnelor și domnilor, presiunea pe bugetele naționale și bugetele comunitare este mare. Asta solicită din partea tuturor actorilor direct angajați un mai bun management al fondurilor, inclusiv al celor care acționează pe termen lung trebuie să uh, ne gândim că rata erorilor estimată de curte nu trebuie să mai permită niciun fel fraudări. Trebuie să transmitem un semnal clar uh, contribuabililor europeni că fondurile europene sunt uh, administrate într-o manieră responsabilă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc la rândul meu. Domnule președinte al Consiliului, apreciem foarte mult faptul că această formă de colaborare trebuie să fie valorificată anual uh, pentru a primi din partea dumneavoastră acest uh, bilanț al rezultatelor și vă spun că noi, membrii uh, Comisiei de Control Bugetar, ne-am dorit informații mult mai aprofundate. Îi dau acum cuvântul raportorului nostru pentru bugetul european, e vorba de Achim Zeller. Încă în discuția pregătitoare eh, cu ambasada eh, Maltei eh, am stabilit modul de a acționa pe viitor și cred că Consiliul care are dreptul de codecizie în Uniunea Europeană este principalul nostru partener pentru configurarea bugetului european. Trebuie să vedem cum putem atinge obiectivele convenite în comun. De aceea ă, nici nu mai avem ă, un auditoriu prea Uh, numeros prezent în sală. Vă mulțumesc pentru ofertele dumneavoastră, pentru recomandări și uh, vom lucra pe baza acestor propuneri. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender dorește să mai intervină. Eh, mulțumesc frumos, doamnă președintă. Îmi cer scuze că am întârziat, dar am auzit sfârșitul prezentării. Eu sunt raportor pentru agenție anul acesta, așa că salut avizul uh, Consiliului în acest sens. Nu am o întrebare. Descărcarea de gestiune generală pentru anul trecut și proiectul de raport uh, al domnului Zeller pentru anul acesta pun în discuție nevoia de a crea o legătură între recomandările privind semestrul european și cele pentru descărcare unde lucrăm mai specific, pentru că lucrăm la linii bugetare individuale și nu pe chestiuni macroeconomice. Dar, totuși, aceste chestiuni macroeconomice au un, direct, un efect direct asupra distribuției, iar deciziile privind fondurile, uh, cantitățile, reținerea, blocarea unor fonduri sau așa mai departe, uh, sunt și ele influențate. Acestea fiind date, am vrut să vă cer părerea despre cum putem folosi semestrul integral, pentru că vedem în prezent țări ca a mea cu deficit excesiv cu motive multiple, uh, dar aceste țări sunt uh, puse la colț, în timp ce alte țări uh, au surplus excesiv și sunt principalii beneficiari ai fondurilor, aș spune, în ceea ce privește distribuția. Și atunci am vrea să știm, aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră, cum am putea stimula sau cum am putea obliga acele țări cu surplusuri excesive să facă ceva în acest sens, fiindcă ele uh, pun uh, la, supun la un risc capacitatea economică a Uniunii Europene. Și atunci uh, recomandările privind semestrul european pot să fie incluse și în exercițiul privind descărcarea de gestiune. Și cele două tipuri de propuneri se pot, uh, pot beneficia una de pe urma celelalte. Domnul Bon, Mulțumesc și mulțumesc și reprezentantului președinției malteze pentru prezență și prezentare. Am câteva cuvinte privind ratele de eroare. Mai întâi mă bucur că președinția recunoaște diferența dintre eroare și fraudă. Trebuie să repetăm mereu acest lucru, fiindcă, din păcate, există persoane în această instituție care fac intenționat uh, confuzie între cele două. Când vorbim despre erori, avem cu toții un rol de jucat în uh, reducerea ratei de eroare. Evident, Comisia are unul important, dar și statele membre uh, au rolul lor. Să nu uităm că 80% uh, din uh, Fonduri sunt cheltuite de statele membre însele, deci au o răspundere mare în ceea ce privește reducerea ratei de eroare. Un uh, aspect important despre care vorbim întotdeauna când facem scenarii se referă la simplificare și tot vorbim despre asta și încercăm mereu să simplificăm lucrurile și, într-adevăr, Comisia a creat un grup la nivel înalt pentru a analiza simplificările și atunci prima întrebare către Consiliu este dacă uh, Uh, Consiliul se uită la raportul respectivului grup privind simplificarea și dacă există membri care acceptă recomandările din acest uh, raport sau aveți îngrijorări. Iar dacă aveți îngrijorări, poate le puteți împărtăși. Apoi uh, mai este și problema acelui gold plating care se întâmplă la statele membre, supraalocare. Mă întreb dacă statele membre, dacă Consiliul a discutat despre asta fiindcă dacă uh, statele membre complică și mai mult reglementarea, atunci rata de eroare crește și mai mult. Și mai am o întrebare tot pentru Consiliu. Există un mecanism în interiorul Consiliului în ceea ce privește uh, uh, schimbul de bune practici, fie că vorbim despre suprareglementare, fie de alte lucruri? E important să existe, fiindcă discuțiile privind aceste mecanisme pot fi utile la nivel de Consiliu dacă ele nu se întâmplă în țările membre. Și ultima întrebare pentru Consiliu se referă la uh, problema arătării cu degetul a statelor membre problematice. Vedem întotdeauna că uh, apar uh, câteva nume tot timpul și în această comisie s-a tot uh, discutat dacă ar trebui să le spunem pe nume acestor state care sunt problematice atunci când vine vorba de rata de eroare și când vine vorba și de alte aspecte. Mă întrebam care este părerea dumneavoastră, pentru că la noi în comisie părerile sunt împărțite. Unii chiar vor să spună care sunt aceste țări, alții nu sunt chiar așa de dornici să o facă și mă întrebam care este părerea Consiliului. am trecut și eu pe lista de vorbitori. Ne preocupă performanța Oare și Consiliul s-a preocupat de acest subiect și ce vă imaginați că înseamnă? Cred că ar trebui să uh, dăm niște indicii cu privire la direcția pe care vrem să o urmăm. Și acum uh, domnul comisar pentru bugete are cuvântul. Vă rog. Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, Domnul, domnilor deputați, domnilor și domnilor deputați, recomandările Consiliului sunt o bază importantă pentru activitatea Comisiei când vine vorba de uh, întocmirea unor bugete și când vine vorba de executarea lor și încheierea, închiderea conturilor. De aceea vă mulțumesc pentru această activitate valoroasă care, pe lângă recomandările Curții de Conturi, și recomandărilor Parlamentului care se întrevăd reprezintă o bază. Și um, până la urmă sunt importante pentru noi, pentru uh, direcția pe care uh, o urmăm. Și uh, respectăm aceste recomandări integrându-le în activitatea lor, no, activitatea noastră. Cred că rata erorilor va rămâne un instrument important pe viitor, aceste completări și cota care se referă la planul pe un an sau executar, exercițiul bugetar pe un an și închiderea conturilor și ceea ce la final reprezintă abuzuri, uh, respectiv cota de 0,8 până la 1,3, o cotă mult mai mică, și cred că politica bugetară și exercițiul bugetar european în comparație cu cel al altor instituții mondiale, dar și în comparație cu bugetele naționale, poate, uh, se, se poate mândri cu o poziție destul de bună. Vreau să revin asupra unui punct menționat de antevorbitor. Comisia nu are niciun fel de Um, fundament. Când uh, un uh, gestionar are, un gestionar național are un astfel de buget la dispoziție, are la dispoziție și întregul personal. Acolo unde nu există regiuni, în cazul este similar problema când există împărțirea sau bugete regionale, cum sunt în Austria sau Germania sau Spania, este complexă, dar și mai complexă este problema la nivel european. Aici noi depindem 100% de uh, aplicații, de descrierea proiectelor, de licitații pentru proiecte la fața locului, de atribuirea proiectelor la fața locului, de punerea în aplicare la fața locului de decontul pe rată, contul intern și așa mai departe. Deci, practic, noi depindem de administrații competente care uh, lucrează sârguincios la nivel local. Aici există um, un audit care este până la urmă efectuat de o singură instituție și aici avem nevoie de încredere. Acesta este principiul pe, de care avem nevoie la nivel european. Consiliul, statele membre, activitatea Comisiei, Parlamentul trebuie să aibă încredere în Comisie. Și în sens invers. Instituțiile europene trebuie să aibă încredere în competența, calificările și uh, conformitatea activităților uh, la nivel local și regional. Altfel nu se poate colabora. De aceea noi depindem de cele 28 de state membre și cele peste 100 de regiuni, respectiv de o calitate comparabilă la nivelul politicilor bugetare și nu avem acest lucru încă. Trebuie să lucrăm în acest sens. Task force-urile, serviciile noastre, programele care au fost uh, elaborate în acest sens, dar până acum nu am reușit să facem acest lucru. De aceea cred că o colaborare decisivă a membrilor Consiliului este importantă. Orice fel de critică la adresa bugetului este o critică justificată la adresa Comisiei. Dar practic, ea se referă și la partenerii noștri de administrație, de gestiune, respectiv statele membre și instituțiile subordonate, administrațiile locale, regionale și așa mai departe. Deci există cumva o responsabilitate comună și trebuie să existe aceasta. Preluăm propunerile dumneavoastră, le uh, acceptăm uh, privind, uh, propunerile privind simplificarea, Um, acele dezbateri privind uh, midterm review-urile trebuie să înceapă în curând, sperăm noi, și uh, reforma politicilor bugetare trebuie să reprezinte o bază, dar nu poate fi uh, măsura decisivă. Deci noi vrem ca partenerii italieni să permite această dezbatere între mm, conceptul de midterm review și midterm revision? În principiu, mai avem câteva zile la dispoziție pentru acest lucru, săptămâni, luni. Consemnăm ideea că există trei uh, refuzuri în Consiliu și de asemenea două state au venit cu o declarație comună Bun, critica este mai reținută din alți, eh, față de alți ani în, acel, în acea declarație, iar asta ne stimulează să depunem toate, toate eforturile. Există acele proceduri din partea uh, Suediei și altor țări uh, existau în trecut, dar astăzi nu mai uh, continuă acele proceduri. Deci, practic, uh, sperăm ca la un moment dat descărcarea de gestiune să poată fi acceptată în unanimitate. Mulțumesc. Sus, domnule președinte al Consiliului, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. O să răspund la câteva dintre întrebările adresate de eurodeputați. și voi începe cu subiectul uh, zilei adus în discuție de doamna, doamna Ayala Sanders, adică acolo unde există dezechilibre între țări. Economiile, per total, sunt pozitive dacă te uiți la media ponderată, adică uh, de la criză, statisticile recente de creștere economică și finanțele publice sunt pozitive, dar acest lucru reflectă inegalități majore atât la nivel european cât și în, la nivel regional. Și atunci vorbim despre uh, politica macroeconomică. care este destul de tânără, ca să zic așa, și controversată. Uh, și nici măcar nu vorbim despre buget, ci la momentul de față despre politica fiscală. Consiliul a simțit că e un lucru bun pentru acele țări care au spațiu fiscal să-l folosească. Dar uh, ele nu au fost prea fericite când Comisia a sugerat acest lucru în raportul său. Deci, încă nu am ajuns acolo unde trebuie nu avem o abordare coordonată în folosirea acestui spațiu fiscal și uh, în a cere țărilor cu surplusuri, fie în finanțele publice, fie în comerțul extern, să facă ceva. Nu am ajuns încă acolo. Momentan, situația este că doar țările cu probleme majore, doar lor li se impun condiții atunci când au nevoie de uh, un bailout. Și în anumite cazuri, cum a fost Grecia, la plata uh, fiecarei tranșe se uh, ajunge la o mare criză. Nu place nimănui, dar lucrurile se pot complica destul de mult, asta este. Deci, odată ce trecem de asta, cu alte cuvinte, chiar și acolo apar controverse dacă anumite tipuri de fonduri sau investiții trebuie puse deoparte și atunci când evaluăm performanța sau efortul structural, uh, să facem ceva sau nu, ei bine, încă nu am ajuns acolo. Comisia spune că fiecare chestiune este tratată de la caz la caz. Acesta este răspunsul standard și nimeni nu știe dacă migrația este un caz special sau un cutremur este un caz special sau așa mai departe. Deci să mergi dincolo de asta și să, folosești despre, să vorbești despre folosirea bugetului în acest context, aș spune că Consiliul nu are nicio opinie în acest sens deocamdată pentru că nu s-a discutat. S-a discutat uh, însă oarecum la mod negativ că se va folosi ca o sancțiune dacă un stat membru nu are eforturi structurale corespunzătoare. Și, după cum știți, nu s-a aplicat acest lucru în cazul a două țări anume. Deci, Propunerea e interesantă, trebuie să spun, dar mai este încă nevoie de timp pentru a se maturiza și a putea fi discutată. Doamne președinte, dumneavoastră ați uh, făcut uh, referire la importanța aspectelor legate de performanța ale bugetului european și aș putea să spun că Consiliul salută evaluarea aspectelor um, legate de performanță în raport. Consiliul consideră că evaluarea performanței este esențială atunci când vorbim despre cheltuielile europene, iar aceste întrebări trebuie să fie la fel de importante ca cele ce țin de legalitatea și uh, caracterul și regularitatea tranzacțiilor. Uh, în recomandările sale, Consiliul accentuează nevoia de a dovedi performanța și acest lucru se referă în special la folosirea consecventă a unei terminologii corespunzătoare și la crearea unor, unui cadru de uh, măsurare coerent și logic la nivelul instituțiilor europene. Dar acest exercițiu trebuie realizat în mod echilibrat. Indicatorii necesari trebuie să ofere date relevante, evitând în același timp crearea de um, poveri administrative suplimentare. Uh, pe vremea când am fost uh, eurodeputat, am fost implicat în această evaluare a fondurilor și programelor europene și acești indicatori au apărut întotdeauna. Și de ce să nu ne așteptăm ca un stat membru să vină cu aceste indic- acești indicatori? Cred că e mult de studiat pentru că științific uh, e foarte solicitant să faci asta. De exemplu, în domeniul protecției mediului, a trebuit să cerem OCDE-ului să vină cu indicatori pentru dezvoltare durabilă. De asemenea, când vii, vrei indicatori pentru diverse activități ca să obții uh, rata de eficiență și eficacitate, asta trebuie să se facă la nivel centralizat. E nevoie de institute de cercetare care să ne oferă o rețetă să știm cum să obținem datele cât mai uh, ieftin. Pentru că altfel ai ajunge la costuri mai mari decât beneficiile pe care le obții din folosirea acestor indicatori. Ceea ce mă duce la uh, observația domnului Von legată de uh, împărtășirea celor mai bune practici. Asta pe lângă uh, analize între egal și arătarea cu degetul a celor cu probleme. La nivelul Consiliului trebuie să spun că există această practică, încă nu în ceea ce privește bugetul, dar, de fapt, în următoarea reuniune a Consiliului vom, ni se vor prezenta trei studii de caz pentru reformele structurale, deci un alt sector. Dar, dacă tot vorbim de împărtășirea bunelor practici, aceasta este calea. Se selectează trei țări care elaborează o prezentare și o prezintă altor membri ai Consiliului. Deci a spune că practica se folosește, dar uh, am notat ideea dumneavoastră și voi, o voi transforma într-o propunere uh, să aplicăm aceeași uh, tehnică și în uh, domeniul bugetului european, cred eu. În ceea ce privește numirea uh, țărilor problematice, asta e destul de delicat. Facem analize între egali, creăm tabele ca să vadă toată lumea, dar chiar să arăți cu degetul uh, e destul de dificil și atunci când vorbim despre țări terțe, mă gândesc acum la paradisele fiscale, însă în interiorul Uniunii trebuie să spun că nu am discutat încă acest lucru și la nivel personal văd utilitatea uh, de a spune lucrurilor pe nume dar să facem asta mai diplomat. În ceea ce privește eforturile structurale, avem trei niveluri de uh, eforturi, cei care au făcut o treabă foarte bună, cei care nu respectă întru totul și așa mai devreme. Deci facem aceste evaluări între egali la nivelul bugetelor naționale și nu văd de ce această metodologie nu s-ar putea uh, Uh, extinde către nu neapărat arătarea cu degetul, ci uh, o revizuire, o analiză între egali pe clasă de eforturi și de performanță pentru buget. Distinția între eroare și fraudă, da, sunt de acord, nu se face încă întru totul, Eroarea e un cuvânt așa foarte vag, trebuie să spun, dar tot e cel mai bun uh, cuvânt care s-a ales. Dar mai ales când discutăm cu presa, trebuie să facem distinția clară între ce înseamnă eroare și ce înseamnă fraudă. Și, de asemenea, lucru mai controversat, uh, criteriile de referință. E o singură Uniune Europeană în lume, deci trebuie să, aibă, trebuie să fie propriul său criteriu de referință. Nu poate fi ca în sectorul privat, unde ai mai multe companii și atunci poți să crezi un criteriu de referință pe baza mediilor și așa mai departe, dar, după cum spuneam, la nivelul Uniunii Europene trebuie să luăm un criteriu de referință dat și să-l obținem. Și cred că asta e tot ce putem face. Cred că am uh, parcurs uh, toate răspunsurile. A, ah, da, în ceea ce privește... Văd că mai avem timp. În ceea ce privește uh, bunele practici sau studiile de caz, eu pot să vă vorbesc de țara mea, foarte așa pe scurt. De exemplu, în cazul nostru, spre deosebire de alte regiuni și state membre, guvernul nostru prefinanțează cota europeană a proiectelor implementate în cadrul uh, managementului comun. Deci avem o serie întreagă de verificări pe lângă cele obligatorii stipulate în legislația sectorială specifică europeană. Până acum, acest sistem de control uh, funcțional de la aderare a dus pe total la detectarea unor neregularități minore atât de auditorii naționali cât și de cei europeni și de comisie. Însă, din experiența noastră de implementare a fondurilor europene a arătat că există o nevoie de echilibru între control și implementarea lină a sistemelor. Deci, deși instituțiile și statele membre ar trebui să facă eforturi pentru reducerea ratei de eroare, uh, Știm totodată că trebuie să se găsească un echilibru între beneficii și costuri. Eu, ca economist și activist și în domeniul mediului, uh, știu că întotdeauna elevii sunt uh, șocați uh, când spun că poate fi permisă uh, o oarecare poluare sau o oarecare nivel de infracțiune. Nivelul e zero după toată lumea, dar nu se poate așa. Trebuie doar să minimalizezi costurile, infracțiunile, poluarea și să faci raportul cu beneficiile. Și același lucru se aplică și aici. Până în iunie anul acesta, președinția malteză va încerca să facă progrese cât se poate de mari în uh, revizuirea actuală a regulamentului financiar. La asta lucrăm și uh, acest lucru se aplică legislației specifice deoarece credem că simplificarea pentru autoritățile naționale va contribui la uh, reducerea ratei pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mai vin cu două observații. Am observat că în zona bugetară, în zona punerii în aplicare, nu colaborăm destul și regretăm acest lucru pentru că observăm că statele membre, Consiliul, au o responsabilitate mare și ne-am dorit să stăm de vorbă mai des despre această răspundere și să vedem uh, care sunt lucrurile pe care ne-am, ni le-am imaginat noi la nivel de Parlament, de Consiliu. Am mai spus deja că există o separare a instituțiilor aici. Vreau să ne gândim împreună cum ne putem îmbunătăți colaborarea. Dincolo de vizita dumneavoastră aici, nu prea există vreo colaborare între Comisia Cont a Parlamentului și grupurile de lucru ale Consiliului și nu este o abordare prea inteligentă știind uh, că trebuie să mm, ne unim forțele. E important să uh, aducem reprezentanța celor două, două instituții la o masă. Vreau să vă spun că pentru noi ar fi foarte important și ar fi și o chestiune de credibilitate. Ne-ați prezentat decizia privind descărcarea a Consiliului. Avem 10 instituții UE, 23 de Uh, agenții și șapte joint undertakings. Aveți acest raport, există, cum spuneam, 23 de agenții, 7 joint undertakings, deci lipsesc 9 instituții, de fapt, pentru că uh, ne-am dat seama acest lucru de ani buni, uh, însă nu, în raportul respectiv nu este inclusă întreaga gamă de instituții. Deci, practic, uh, schimbul care are loc uh, permanent nu duce la un rezultat concret. De aceea vrem să rugăm Consiliul să includă și celelalte nouă instituții UE în decizia sa privind descărcarea de gestiune. Pe noi ne-ar bucura, în orice caz, dacă ar exista și o indicație din partea Consiliului în acest sens, pentru că altfel rămâne o lacună în sistem o lacună ce este regretabilă din punctul nostru de vedere. În orice caz vom continua lucrările, vom încerca să găsim o soluție. Trebuie să ne gândim care va fi viitorul Uniunii Europene, cum se va poziționa Uniunea pe viitor în exterior. Dacă nu reușim să rezolvăm această problemă, cred că va fi ceva regretabil. Comisiile Parlamentului lucrează și sper să putem colabora. Am abordat un subiect și nu ar fi drept să nu vă mai, nu vă mai dau prilejul pentru a răspunde. Deci dacă vă doriți acest lucru, puteți lua cuvântul. Altfel, vreau să vă mulțumesc călduros pentru vizita dumneavoastră și ar fi frumos dacă am putea uh, avea un uh, schimb uh, reg- regulat periodic. Mulțumesc. Well, Madam Chair, if there's a... Stimată doamnă președinte, dacă e cineva care a fost de ambele părți ale baricadei, eu sunt acela. Am fost aici aproape 5 ani, înțeleg sentimentul și e foarte neplăcut să te duci acolo și să vezi uh, ce se întâmplă. Să încerci să faci ceva, dar nu ajută. Așadar, eu voi face tot ce îmi stă în puteri, cu siguranță, pentru a ușura lucrurile. Dar uh, Parlamentul este în dezavantaj atunci când tratează uh, se, uh, cu, cu Consiliul, fiindcă acolo lucrurile se schimbă odată la șase luni și nu ai cum să construiești o relație așa cum se întâmplă când ai 2, 3, 4 ani la dispoziție. De, din păcate trebuie să tot începi Desigur, există o anumită continuitate, ne consultăm cu președinția care vine după noi și așa mai departe, dar nu aceasta este, situația aceasta nu este ideală. Însă, Consiliul este pentru o examinare uh, atentă a implementării bugetului european, inclusiv toate instituțiile, cu respectarea integrală a tratatului. Uh, Consiliul este de acord că atât Parlamentul cât și Consiliul trebuie să aibă acces la toate informațiile financiare necesare pentru îndeplinirea sarcinii de, um, privind procedura de descărcare de gestiune. Și ne bucurăm că anul acesta pentru prima dată uh, descărcarea de gestiune se bucură de prezența rapoartelor anuale ale tuturor instituțiilor care au devenit uh, documente publice. De mai multe ori, un memorandum de înțelegere care ar uh, organiza schimbul bilateral de informații privind procedura de descărcare de gestiune a fost un subiect uh, readus în discuție din 2011 încoace și atunci Consiliul este gata să discute contextul unei asemenea uh, Uh, memorandum a unei asemenea proceduri. În sfârșit, în încheiere, doamnă președintă, uh, vă mulțumesc mult pentru acest schimb foarte util de opinii. Mă bucur să aud că avem temeri comune, precum și dorința comună de a vedea îmbunătățiri de la un an la altul, de a crea uh, baza pentru um, un aviz de audit corect și încurajez toate părțile să lucreze pentru managementul financiar solid al tuturor fondurilor europene. De aceea îndemn toți actorii să-și asume răspunderea și să-și exercite cu atenție rolul de supraveghere, fiindcă nu are sens să lași să se întâmple ce vrea și după aceea să uh, pui uh, bețe în roate. Deci să transmitem un semnal clar cetățenilor și contribuabililor europeni. E important să subliniem faptul că fondurile europene sunt folosite în mod responsabil și că se dă socoteală pentru ele. Acesta este mesajul esențial. Mulțumesc pentru invitație și mult succes! Mulțumim și noi pentru acest schimb de opinii și dorim mult succes președinției malteze. Noi, la rândul nostru, vom face totul pentru a vă asigura acest succes. Mulțumim, închei ședința și ne revedem la ora 3. Mulțumesc frumos!